legislativă pentru regulamentul uh, financiar și știți că am avut și uh, o legislație pe planul de acțiune pe alte subiecte precum securitizarea și altele solvency și așa, solvabilitate și așa mai departe. Deci avem acum mai multe inițiative pe pe Uniunea Monetară și uh, pe Uniunea Bancară și uh, cred că este foarte important acest moment. E important să avem acum un schimb de opinii și mă bucur foarte mult să vă pot da cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru că m-ați invitat în comisie. Cred că au trecut șase luni de când am avut un ultim dialog structurat împreună și uh, sunt într-adevăr foarte uimit și pozitiv impresionat de cât de multe s-au întâmplat. Nu numai în ceea ce privește legislația care exista deja, dar și pentru uh, a dezvolta uh, și a îmbunătăți Uniunea Bancară. În toate acestea am uh, încercat să găsesc un echilibru între creștere și stabilitate financiară și, de fapt, peste tot m-am gândit întotdeauna la um, șomaj, la lipsa de creștere și că am, vreau neapărat să susțin IMM-urile din uh, Europa. Ceea ce încercăm să facem este să avem mai multă stabilitate pentru afaceri, mai multe certitudine și să nu uităm în niciun caz interesele consumatorilor. M-am gândit să vorbesc despre unele chestiuni de mare actualitate din ultimele luni, însă sunt foarte conștient de activitatea foarte detaliată și tehnică pe care deputații din această comisie trebuie să o îndeplinească, care însă nu ajunge neapărat în ziare. Dar acesta este motivul pentru care Econul are o reputație atât de bună în Parlament și vă sunt foarte recunoscător pentru susținerea pe care mi-ați oferit-o, dar mai ales, poate chiar mai important, pentru provocarea pe care o reprezentați de fiecare dată. Luna trecută, după cum spuneam, am avut o discuție foarte bună pe piața unică de capital și planul de acțiune și uh, știți că este foarte uh, clar că piața de capital este Uniunea Piețelor de Capital, îmi cer scuze, este cea care va putea să combine foarte bine creșterea cu economiile. Acest plan a prevăzut mai multe măsuri și după cum promisesem, nu am pierdut timpul și am încercat să începem foarte repede. Am observat uh, că dumneavoastră doreați să vedeți progresul cât mai repede și la fel doream și eu. După cum știți, pentru a putea crea mai multe capacități în sectorul bancar, pentru a putea îmbunătăți împrumuturile în economie în general, am înaintat un pachet pentru relansarea unor securitizări simple, transparente și standardizate, iar președinția luxemburgheză a început foarte repede să lucreze pe acest dosar și ne-am pus de acord pe o abordare generală în Consiliu până înainte de Crăciun. Acesta este și ritmul pe care trebuie să-l avem atunci când vorbim despre Uniunea Piețelor de Capital și sper că dumneavoastră să preluați ștaf feta și să uh, faceți să avanseze lucrurile foarte repede. Am propus un amendament la Solvency 2, uh, la legislație, pentru uh, a putea reduce um, și uh, ratele de capital cu o treime. Aceasta va permite și sectorului de asigurări să investească peste 10 trilioane de euro în infrastructura europeană. Și am înaintat un act delegat care să prevadă exact acest lucru chiar în septembrie. După cum au spus mai mulți deputați din această comisie și domnul Balț mai ales, am cerut să se facă un studiu de impact cu privire la regulile din, de pe piața financiară, din sectorul financiar și vreau să verificăm dacă legislația pe care a trebuit să o punem în aplicare în urgență în timpul crizei, crizei a avut vreo consecință nefastă, fără să pun însă la îndoială arhitectura totală care a făcut ca sistemul nostru să fie unul mai rezistent. Iar aceasta este, și acest studiu se va face până la sfârșitul anului acesta. În această dimineață am lansat o propunere pentru a um, revizui directiva mm, cu privire la perspectivele financiare, astfel încât să poată să toate aceste studii să poată să fie mai utile și pentru ca și companiile să își deblocheze capitalul și să crească pe piețele de capital. Așadar, îmbunătățim suma de capital pe care putem să se poate aduna pe piețele Uniunii Europene de la 100.000 la 500.000 de euro. Creăm un regim special pentru companiile mai mici care să permită IMM-urilor să producă și uh, într-o manieră mai simplă și mai ieftină și încercăm de asemenea să îmbunătățim uh, și uh, capacitatea companiilor de a-și uh, aduna capitalul pentru chiar a doua și a treia oară. Și încercăm să acționăm și pentru companiile mai mari care ar putea de asemenea să profite. Eu mă bucur foarte mult să putem colabora pentru a putea să susținem acele companii și um, următorul lucru pe care îl vom face va fi uh, o, o carte verde cu privire la finan- serviciile financiare de retail pe care vrem să o publicăm înainte de Crăciun și vreau să ne uităm la serviciile financiare din perspectiva consumatorului pentru a vedea cum să putem obține mai multe beneficii tangibile de pe piața unică. Bineînțeles că investitorii de retail sunt în centrul uh, propunerii noastre în cadrul uh, Uniunii Piețelor de Capital și încercăm să creăm un sistem care să se construiască pe transparență, pe competiție și pe alegere, care să folosească însă la maxim și tehnologia digitală. Iar această carte verde, sper eu, să poată să dea de asemenea elan uh, dezbaterilor din domeniu. Pe lângă activitățile de pe piața um, Uniunea Piețelor de Capital, am uh, dorit de asemenea să îmbunătățim Uniunea Bancară și să lucrăm și la risc menținem presiunea asupra statelor membre care au să implementeze legislația pe care au convenit-o pentru a putea transpune mm, directiva cu privire la rezoluțiile bancare și pentru a putea uh, să se ocupe și de schema de uh, garantare a depozitelor și directiva aferentă și pentru a ratifica uh, Uh, acordul interguvernamental care stabilește contribuțiile către fondul unic de rezoluție. Sunt foarte bucuros să văd că foarte multe state membre au ratificat acum acest acord pentru ca să poată acum bordul de uh, supraveghere uh, să uh, își înceapă activitatea la timp pentru ianuarie 2016. Săptămâna trecută am înaintat și o propunere pentru a crea o uh, schemă, un sistem de garantare a depozitelor uh, european, EDIS. Acesta este cel de-al treilea pilon al Uniunii Bancare, care a fost întotdeauna stabilit, de fapt, de la început, pe lângă supraveghetorul unic și pe lângă autoritatea de rezoluție. Pe lângă aceste măsuri, există și multe alte măsuri importante care au fost stabilite în raportul celor cinci președinți și pe care le stabilește și domnul președinte Juncker pentru a aprofunda Uniunea Economică și Monetară. Propunerea este așadar să ne mișcăm de la sistemul actual de național de garantare a depozitelor la unul care să fie valabil în Uniunea Bancară. De exemplu, garanțiile trebuie să meargă până la 100.000 de euro dacă o bancă de faliment și uh, băncile astfel vor putea să fie mai bine protejate dacă um, sunt expuse la un șocuri mai ample. Am stabilit o abordare pas cu pas, la baza fiecăruia um, deponenții individuali vor putea să primească același nivel de protecție ca acum, de 100.000 de euro. Și vrem să introducem o schemă de reasigurare în 2017, care să funcționeze timp de 3 ani și apoi să, con- să construim acest fond pe baza co-asigurărilor până când este uh, garantat, până este acoperit în 2024. Acesta va fi neutru pentru sectorul bancar, deci contribuțiile la EDIS vor fi deduse din ceea ce băncile oricum trebuie să plătească în cadrul uh, schemelor de garantare a depozitelor uh, la nivel național. Am creat și clauze de salvgardare și multe alte măsuri care să reducă la maxim riscul, astfel încât uh, nu veți putea scoate bani din EDIS decât ați plătit, de, dacă ați plătit mai întâi contribuția totală mm, pentru schema de depo- garantare a depozitelor la nivel național și apoi în faza de reasigurare, în primii trei ani, nu veți putea scoate niciun ban din EDIS dacă nu a fost plătit uh, tot ce trebuia uh, la nivel național pentru garantarea depozitelor. Cred că este vorba de un pachet uh, echilibrat care oferă ceva pentru altceva și nu ceva pentru nimic în schimb. Nimeni nu pretinde însă că acest proces va fi simplu, însă eu chiar cred că singurul fel în care putem să facem progrese este să lucrăm la reducerea riscului și la uh, um, partajarea riscului întotdeauna unul lângă altul și aceasta este ceea ce oferă acest uh, pachet. În ziua în care s-a publicat și propunerea EDIS, am fost foarte bucuros să putem încheia și negocierile cu privire la noile reguli despre um, benchmark-urile financiare. Aceste noi reguli vor reduce riscul de manipulare, asigurând că cei care oferă benchmark-uri în Uniunea Europeană au autorizație prealabilă și sunt de asemenea și uh, foarte bine uh, supravegheați și supervizați. Aceasta va aduce încredere din nou pe piețele financiare în Uniunea Europeană și sunt foarte bucuros să, să pot să o văd aici pe Cora van Nieuwenhuizen în, și pe ceilalți raportori din umbră pentru ca să le mulțumesc că au lucrat la acest dosar. Luna trecută ne-am pus um, de acord cu privire la regulamentul cu privire la tranzacții, securitizarea tranzacțiilor financiare, SFTR, care va fi răspunsul nostru pentru o mai bună transparență a piețelor financiare. Acesta ne va ajuta să gestionăm riscul în ceea ce privește sectorul bancar din umbră, în conformitate cu recomandările Bordului de Stabilitate Financiară, care au fost susținute și de G20. Și de aceea sunt foarte mult recunoscător domnului Soru și raportorilor din umbră pentru ceea ce au convenit. În acest context, este important să găsim un sector de retail foarte solid, și acordurile politice au uh, fost semnate în două domenii foarte importante după dialogul din martie. De fapt, domnul Langen și directiva cu privire la uh, asigurarea distribuției va putea să îmbunătățească transparența pe piața asigurărilor și ne va asigura de asemenea și că cei care cumpără aceste produse de asigurare vor fi informați cum trebuie pentru ca să ia decizii informate. Directiva de servicii de plăți PSD2, care a fost revizuită și care a fost uh, gestionată de către domnul Tajani, îmbunătățește protecția consumatorilor în ceea ce privește plățile digitale, mai ales în cadrul, uh, și în cadrul uh, furtului sau pierderii unui card de credit. Și uh, trebuie să ne garantăm toate serviciile de standardele de securitate pentru a, ca să-i protejăm pe consumatori. Uh, Acestea însă nu au făcut să nu, să ne, nu ne-au împiedicat să luăm și măsuri uh, la nivelul așa numit level 2. După cum știți, 38 de măsuri la nivelul acesta au fost deja adoptate anul acesta și sperăm ca 23 altele să fie adoptate până la sfârșitul anului și trebuie să folosim acest moment propice. Acesta este doar un instantaneu al activității pe care am uh, depus-o până acum, uh, care ține de portofoliul meu. Cred că pe total, mesajul meu este că facem progrese rapide cu o agendă foarte ambițioasă și cred că putem să găsim un echilibru foarte bun între apărarea stabilității financiare și susținerea creșterii investițiilor și a locurilor de muncă în Europa. Eu personal mă bucur să accelerăm acum ritmul și să continuăm cu activitatea la acest subiect pentru ca să avem rezultate tangibile pentru cetățenii europeni și pentru companiile europene. Și mă bucur foarte mult pentru discuția pe care o să o avem acum și uh, sper să lucrăm foarte bine împreună pe viitor. Thank you. Thank you very much. Mulțumim, Jonathan. Și acum uh, începem uh, cu vorbitorii. Burkhard Balz. Că Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Mă bucur că putem continua schimbul nostru de opinie astăzi. Aș dori să mă refer în general la câteva puncte pe care le consider de importanță esențială. Comisia, în calitate de garant al tratatelor și al calității uh, procesului legislativ, uh, obligată, într-un fel. Cum se poate așadar ca state membre să nu fie ratificat încă directiva sau s-a aplicat încă directiva cu privire la mecanismul uh, de supraveghere și la mecanismul de rezoluție. Cum se poate ca acordul interguvernamental să fie ratificat de anumite state abia astăzi, uh, în timp ce altele nu au făcut-o încă deloc. Nu ar trebui ca implementarea să fie prioritatea Comisiei înainte de a veni cu noi propuneri și mai ample, care tocmai ni le-ați anunțat, și nu ar trebui ca voința colegiuitorilor a Consiliului și a Parlamentului să fie decisive dacă, să fi, dacă au fost deja adoptate date în ceea ce privește uh, revizuirea unor acte legislative. Nu ar trebui respectate aceste termene? Înțelegem că vrea să se, se dorește ruperea acestei legături între riscurile bancare și riscurile de stat. Se dorește o înlocuire a contribuabilului național prin cel european, pentru că o astfel de abordare ar fi greu de susținut de către grupul nostru sau uh, dorește Comisia să se ajungă la un mecanism în sectorul bancar care să nu vină cu stimulente greșite pentru statele membre, pentru că atunci Comisia ar trebui să se gândească la alt fel de standarde uh, și să evalueze clasele de active conformitate cu riscurilor de piață. V-aș fi recunoscător pentru o evaluare în acest sens. Mulțumesc! Well, thank you first of all for the... Mulțumesc mai întâi pentru comentarii și cred că pot să spun că sunt de acord uh, cu supărarea dumneavoastră în legătură cu durata prea mare de timp uh, necesară pentru a ratifica legislația și angajamentele uh, asumate de statele membre. De aceea, în ultimul an, am făcut tot ce ne-a stat în putință în mod bilateral cu statele membre, la, în cadrul ECOFIN, la Eurogrupuri, ca în mod constant să subliniem nevoia de punere în aplicare la nivelul statelor membre, în comparație cu acolo, uh, situația în care ne aflam la începutul anului, totuși am făcut multe progrese, însă sunt de acord cu dumneavoastră. Mai bine n-ar, fi trebuit, n-ar mai trebui să parcurgem acest proces uh, prea îndelungat și amânat. Dar cred că totuși e important că am demarat procedurile de infringement, de încălcare și fiți convinși că voi utiliza toate instrumentele pe care le am la dispoziție ca să menținem presiunea. Și acordul interinstituțional și procentajul necesar uh, a intrat în vigoare la termen și anume astăzi, însă din nou sunt de acord cu dumneavoastră nu trebuie să idealizăm o situație în care, iată, totul este făcut în ultimul minut. Dar în ce privește comentariile noastre generale în legătură cu reducerea riscului și, practic, întrebarea noastră uh, de bază și anume, nu cumva toate măsurile astea trebuie aplicate înainte de a veni cu noi măsuri, dar aș spune că, în primul rând, vom asigura implementarea de plină cu, uh, pentru uh, programul garantării depozitelor. Cred că este extrem de important acest pas și de aceea am și structurat propunerea în modul în care am făcut-o, și anume ca să fie introdusă treptat, ca să luăm măsuri de reducere a riscului, uh, Uh, în paralel cu măsurile privitoare la reciprocizare și cred că singurul mod în care vom putea face progrese și cred că toată lumea e de acord că trebuie să facem progrese. Bun, semnele de întrebare apar în legătură cu procedura și calendarul, dar singurul mod în care vom putea face să se risipească îndoiel ca uh, cea exprimată de dumneavoastră este să muncim în tandem și să asigurăm oamenii că la fiecare etapă măsurile propuse pentru reducerea riscului sunt și aplicate în uh, paralel cu propunerile noastre privitoare la uh, regimul european de garantare a depozitelor. Mulțumesc, Nina Gil. Mulțumesc și uh, bun venit. Se pare că UPC, Uniunea Piețelor de Capital, este văzută de mulți ca cea mai uh, ambițioasă inițiativă de la lansarea monedei euro în 99. Însă, cred că deși vă bucurați de susținere largă în legătură cu pachetul uh, așa numit UPC în uh, Parlamentul nostru, nu sunt convinsă dacă așa va fi cazul și la Consiliu. Dat fiind că, iată, Consiliul a demonstrat o lipsă de abordare europeană în mod repetat în ultimele 18 luni și nu e vorba doar de uh, dosarul acela care a interesat atât de mult statele membre care au pus bețe în roate, bețe în roate procedurii uh, normale. Dar cred că nu prea uh, pute, veți putea face alte reforme necesare ca acest, uh, această Uniune a Piețelor de Capital să fie și un succes, fie că e vorba de solvență, reforma impozitării și așa mai departe. Uh, subliniez și eu ce a spus antevorbitorul meu. Ce va face Comisia Gardeană a Tratatelor în următoarele luni ca să se asigure că dosare, cum ar fi fondurile pentru piețele de lichidități, și alte fonduri, cum ar fi EDIS, să devină o realitate și să se bucure de sprijinul Consiliului. Și în al doilea rând, uh, raportul de săptămâna trecută al Financial Times că prima uh, securitizare uh, după criza financiară a ipotecilor subprime a finanțată și cred că nu prin asta vedem că sectorul financiar nu a învățat nimic în legătură cu așa numitele produse toxice. Iată, din nou produse de risc. Eu recunosc că securitizarea e potențial un instrument util ca să uh, impulsioneze creditarea pentru economie, dar iată, este o preocupare crescândă și eu cred că intenția noastră este să ne asigurăm că nu se va mai întâmpla asta în Uniunea Europeană, dar sunt uh, un număr de puncte pe care ne le dorim clarificate. Avem cam 826 de miliarde de euro de uh, Uh, credite toxice în uh, băncile europene, cum ne asigurăm că nu sunt securitizate și propunerea dumneavoastră uh, cu un sistem de autocertificare comportă și unele riscuri, după cum știți. Cum ne vom asigura că putem să ne bazăm pe, un, pe o etichetă uh, sigură și unii spun că securitizarea va fi un succes doar la un nivel de egalitate cu obligațiunile, care acum sunt o opțiune mai interesantă pentru bănci decât securitizarea. Cum reglăm toate acestea? Aveți vreo propunere? V-ați gândit la ceva? Well, thank you, and thank you for the... Mulțumesc uh, și mulțumesc pentru susținerea arătată uh, pentru Uniunea Piețelor de Capital. Eu cred că, în general, ce a spus dumneavoastră în legătură cu Consiliul și Uniunea Piețelor de Capital uh, mă face să răspund că eu consider că, totuși, am văzut susținere la adresa Uniunii Bețelor de Capital din partea Consiliului pentru că ei s-au mișcat la rapid uh, în dosarul securitizării pe care probabil într-o săptămână sau două îl vor uh, încheia. Uh, toate cele 28 de state membre au arătat susținerea hotărâtă la adresa abordării noastre generale, pas cu pas, și noi am spus clar în legătură cu planul de acțiune care sunt elementele sale. Eu cel puțin am spus foarte clar Uh, care sunt aceste elemente și asta este treaba mea și vreau să dăm rezultate și cred că cu toți avem nevoie de rezultate cât mai rapide. În, uh, bun, eu am înțeles exact și dezamăgirea dumneavoastră că nu a făcut progrese cu toate dosarele în legătură uh, sau pe durata președinției luxemburgheze. Dorința noastră ar fost alta și sigur că sub președinție neerlandeză eu sper ca aceste progrese să fie vizibile. Am avut deja convorbiri cu ei și cred că speranța mea este bine întemeiată. Aceste progrese de altfel sunt necesare. Acum în legătură cu securitizarea, mai pe scurt, în legătură cu preocupările noastre specifice, da, le-am luat în considerare, noi studiem detaliile propunerii și la Parlament în legătură cu autocertificarea. Eu mi-am dorit un sistem prin care emitenții securitizării să-și asumă și responsabilitatea pentru ceea ce fac și am văzut ce s-a întâmplat cu, ce s-a întâmplat cu agențiile de rating unde s-a subcontractat uh, Uh, către părți terțe riscul și exact și posibilitatea ca oamenii să utilizeze o parte terță pentru o reasigurare, dacă asta își doresc ei în legătură cu uh, obligațiunile acoperite, vom începe consultările de pline anul viitor ca parte a planului de acțiune pentru Uniunea Piețelor de Capital și sper că astfel vom putea să examinăm și conexiunile, conexiunile la care v-ați referit. Thank you, Bert Lucas. Mulțumesc. Următorul vorbitor. Vielen Dank. Ähm, Mulțumesc. Domnule comisar Lord Hill, aș dori să vă adresez o întrebare relativ ușoară, relativ la al treilea pilon al Uniunii Bancare și anume garantarea depozitelor. Sunteți de acord cu mine că riscurile inerente sectorului bancar european sunt repartizate în mod asimetric și că centrul de greutate, evident, se regăsește în statele sud-europene care <clears throat> suferă de pe urma crizei, atât sub aspectul îndatorării de stat, cât și a creditelor neperformante a gospodăriilor și firmelor și că nu se știe așadar ce se va întâmpla în viitor, dar cu plățile de realizat într-un astfel de sistem de garantare, ar urma să aibă loc până la urmă un transfer net din partea băncilor din Germania, fond pentru garantarea siguranței celorlalte state. Where I would start is that... Da, aș începe spunând că primul și în primul rând, uh, întregul scop al tuturor reformelor uh, din Uniunea Bancară e să reducem posibilitatea uh, unui faliment, în primul rând, și, ca, și de a se declanșa acest regim de garantare a depozitorilor. În al doilea rând, consider că aveți dreptate atunci când spuneți că există niveluri diferite de risc în cazul sistemului bancar european. Și ce încercăm noi să uh, reglăm printr-o serie de măsuri, uh, măsuri inclusiv uh, măsuri de reducere a riscului, e să examinăm toate problemele și să încercăm să ne asigurăm că există într-adevăr acea reducere a riscului și problemele sunt rezolvate. Și asta am și spus într-o comunicare publicată în paralel cu propunerea legislativă și de asemenea e adevărat că modul în care l-am gândit uh, când, în sistemul de trecere de la reasigurare spre ceea ce anumim noi coasigurare după trei ani, punctul în care pentru prima oară riscul ar începe să fie partajat, reciprocizat și anume poți calcula așteptarea de risc la nivel european și nu neapărat la nivel național esența ar fi și efectul ar fi că uh, băncile mai sigure ar plăti mai puțin și băncile mai riscante, ca să spun așa, ar plăti mai mult. Deci, cred că ăsta este un alt exemplu al modului în care e posibil să regleze anumite probleme care sigur există, dar să faci și progrese în încercarea de a avea o a treia etapă a Uniunii Bancare, anume am avut supraveghere la nivel bancar, rezoluție la nivel uh, european și ideea de a avea un regim de garantare a depozitelor la nivel european a existat întotdeauna, însă a trebuit să încercăm să o facem în mod inteligent, cu măsuri de salvgardare, pentru că eu cred că uh, oamenii trebuie să fie alături de noi și de, cred eu că pot să spun că pachetul acesta este unul echilibrat, însă Uh, va fi introdus treptat, ca oamenii să fie liniștiți și să aibă asigurări înainte de a trece la următoarea etapă. Cred că mai am timp, nu? Dacă vreți un răspuns, aveți 10 secunde. Vroiam să vă mai adresez încă o dată întrebare la care nu ați răspuns. E adevărat că încercați să reduceți riscurile, dar uh, uh clar este că considerați că există riscuri pentru că altfel nu ați venit cu astfel de propunere a unui sistem de garantare european. Întrebarea este dacă vă așteptați ca din partea băncilor germane să existe un transfer net către acest fond de garantare. Tot uh, scopul uh, acestui demers este de a face întregul sistem mai sigur. Și nu cred că e corect să spunem că consecința acestuia va duce la un fel de uniune de transfer de care oamenii se tem. Cred că e posibil să evităm uh, îngrijorările pe care le aveți dumneavoastră și alții și cred că cu abordarea aleasă de noi vom putea face acest lucru. Thank you. In case I think about... Mulțumesc. Cred că ar fi un exercițiu foarte util să facem o, o listă a volumului de bailout pe, per stat membru, ca să vedem care sunt diferențele între nord și sud. Unii ar avea surprize, cred. În fine, următorul vorbitor este Torvalds. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, că sunteți din nou alături de noi. Uh, Uniunea Pietrelor de Capital este ambițioasă și e bine să fie așa. Noi, cei de la Parlament, uh, susținem această propunere, însă am o îngrijorare generală legată de o tendință pe care o putem vedea în aproape toate domeniile uh, de politică în uh, această Uniune. Avem câteva state membre mai influențe în centru și uh, marginea trebuie să se adapteze la ce face centrul și aceasta este o abordare generală care nu ține cont de periferie întotdeauna. Ar putea să se producă valuri sau șocuri asimetrice. Riscul este mare în acest context. Când citesc propunerea Uniunii Pietrelor de Capital, mă îngrijorează faptul că putem face uh, din nou greșeli de acest tip. Și probabil acest lucru este valabil și pentru acest regim de uh, garantare a depozitelor. Uh, E clar că în ce privește piețele de capital, avem Frankfurt și avem Londra. Astea sunt, astea sunt centrele. Da, poate cu ajutorul unor prieteni de noastră din UK putem scăpa de Londra și atunci simplificăm problema. Însă, e ușor dacă dea în capcana de a face legislație care să uh, spună exact ce vor aceste centre financiare. Deci mă puteți asigura că nu se întâmplă așa în ciuda prietenilor dumneavoastră? Yeah, I, I hope uh, I can... Da, sper că pot să vă ofer aceste asigurări. Mă rog, nu neapărat din vorbe, ci prin fapte. Adevărul e că probabil că știți, cunoașteți abordarea mea, dar în ce privește vorbele, da, sunt de acord cu punctul ăsta de plecare și anume că întotdeauna trebuie să încercăm să avem o abordare proporționată care să evite o soluție generală pentru toți pe cât posibil, dar în orice domeniu, nu doar în ce privește Uniunea Piețelor de Capital sau, serviciile, sau al serviciilor financiare. Deci, dacă mă gândesc la cerințele de capital și revizuirea regulamentului, unul din motivele pe care, pe care, pentru care îl facem e să încercăm să probăm uh, efectul acestui regulament asupra creditării, mai ales uh, pentru IMM-uri. Ar fi acesta un exemplu de proporționalitate. Iar în ce privește abordarea generală față de Uniunea Piețelor de Capital, chiar modul în care am uh, demarat, și anume am început cu ceea ce numim noi uh, consultări în adevăratul sens al cuvântului, nu un fel de plan așa general pe care apoi am încercat să-l impun eu tuturor, ci am întrebat uh, o serie întreagă de actori implicați ce consideră, care consideră ei că sunt obstacole și le-am cerut sugestii practice în legătură cu modul în care putem depăși aceste obstacole. Și din nou, asta a fost, asta a fost modul în care am procedat. Uh, de exemplu, vom începe consultările în legătură cu aceste obligațiuni acoperite și să, iată, să vedem cât de importante sunt ele uh, pe unele piețe, mai puțin importante probabil pe alte piețe și pentru mine întrebarea nu este cum pot eu să impun uh, programe armonizate și să tulburi piețe care funcționează deja, ci e să vedem, hai, hai să vedem ce funcționează, ce lecții putem trage din ceea ce funcționează bine, cum putem să partajăm această experiență uh, în întreaga, cu întreaga Europa, deci ca și alții să aibă uh, posibile beneficii, deci întotdeauna am o atitudine deschisă. Și așa voi încerca să fac și un exemplu dumneavoastră, de aceea am și făcut un apel pentru probe, să vedem care sunt efectele măsurilor acestora, să încercăm să fim uh, cât mai flexibili și mai echilibrați. Și asta intenționez să fac și în continuare, pentru că pentru mine Uniunea Piețelor de Capital este un proiect clasic de uh, piața unică, dar este un proiect pentru 28 de state, dacă vom reuși cu el, și unele din statele care vor trage cele mai multe beneficii sunt cele care au uh, niște piese de capital din cele mai puțin dezvoltate. Deci cred că e foarte important să ne gândim întotdeauna la aceleași țări și să vedem cum putem să extindem beneficiile Uniunii Piețelor de Capital cât mai larg posibil. Thank you, Fabio De Mazi. Mulțumesc, domnul De Mazi. Da, bun venit, domnule comisar Hill. În mod normal, vă adresez uh, întrebări legate de Uniunea Piețelor de Capital. M-am gândit astăzi să nu o fac pentru că poate uh, v-ați pierde uh, răbdarea. Și de asta am să încep cu reformele structurale. Știm că propunerea cu privire la reforma structurală a băncilor se află în Parlament în momentul de față, care este necesar pentru a oferi credibilitate proiectului Uniunii Bancare. El uh, este oarecum uh, oprit pentru că în cadrul Parlamentului uh, se oficiază Conciliul de la Vatican și nu este decât fum gri, nu și fum alb. Vrem să știu uh, ce alternative aveți în vedere dacă nu se va ajunge la un acord. Și v-aș întreba până când așteptați uh, un acord uh, înainte să retrageți această propunere, pentru că ar fi oarecum păcat până la urmă să ne facem de rușine ca Parlamentul European și să nu uh, adoptăm acest uh, proiect important de reformă. În al doilea rând, pentru mine este de la sine înțeles că avem nevoie pentru o Uniune Monetară Funcțională de un mecanism european de garantare a depozitelor, dar mă tem, că, ca și antevorbitorii mei, că nu vom face decât o disipare a riscurilor și nu o îngrădire a lor. M-a surprins faptul că domnul Juncker a anunțat excluderea băncilor uh, de tip șparcase, uh, gen cec. Uh, cred că la PASA o făcuse până pentru ca ulterior să revină asupra acestei declarații. Și încă o întrebare care poate părea exotică, dar este foarte importantă pentru că ne aflăm sub imperiul celor întâmplate la Paris. Am întrebat și guvernul german dacă măsurile ONU au fost aplicate și în Uniunea Europeană în ceea ce privește închisarea conturilor anumitor persoane. Ni s-a spus din partea Comisiei că doar statele membre pot uh, oferi informații în acest sens. Un terț ar spune că este un răspuns interesant, dar nemulțumitor și Aș dori să știu dacă aș putea să vă readresez această întrebare și dacă de data aceasta mi-ați putea da și un răspuns. Da, vă mulțumesc. Deci, trei întrebări. În ceea ce privește reforma structurală a băncilor, sper că am fost coerentă deja de luni de zile vis-a-vis -vis de punctul de vedere al Comisiei în acest sens, și anume că noi considerăm că această chestiune a băncilor prea mari pentru a eșua a fost uh, contracarată prin propunerea uh, legată de uh, standarde și s-a ajuns și la Consiliu, la abordare generală. Sper că constituie o bază pentru a merge mai departe cu propunerea. Știu că nu e ușor la nivelul Parlamentului, dar Sper că vom reuși să ajungem la un acord, astfel încât uh, să ducem mai departe această propunere. În ceea ce privește schema de garantare a depozitelor, reiau ce am spus deja. Consider că ar trebui să acopere două situații nu cred că se poate pune problema doar a redistribuirii și nu a limitării riscului. În mod intenționat, am venit cu o propunere care vizează reducerea riscului, dar și partajarea acestuia. Eu cred că este important să luăm măsuri de limitare a riscului. Pe de altă parte, în ceea ce privește băncile de economii și consemnațiuni locale, Poziția clară a colegiului și a președintelui comisiei a fost aceea că toate băncile ar trebui acoperite de această schemă de garantare, dar că suntem conștienți de particularitățile anumitor tipuri de banc, a unor uh, bănci uh, mutuale sau de tip credit și consemnațiuni din Germania și nu vă pot da acum un răspuns specific, dar chestiunea tratamentului produselor financiare în ansamblu ar trebui să fie de așa natură încât să acoperim anumite breșe existente și să evităm astfel ca anumiți oameni mai puțin binevoitori să le uh, examineze, să le exploateze și să le folosească pentru scopuri de finanțare a terorismului, de pildă. Deci încercăm să reducem problemele pe cât se poate. Președintele, v-aș ruga să vă limitați la două minute ca timp de intervenție. Domnul Sven Gigel. Bun venit, domnule comisar. În timp ce noi stăm aici, la Paris, au loc negocierile care vizează climă. Însă negocierile vor trebui și finanțate. Dumneavoastră ați ținut cont probabil și de acest lucru în ceea ce privește planurile vizând Uniunea de Capital. La nivel de s am prevăzut că vor exista informații pentru cetățeni în ceea ce privește investițiile durabile. Însă serviciile dumneavoastră încă nu au mandatat uh, agențiile pentru a veni cu astfel de standarde. Putem folosi acest prilej al conferinței cu privire la climă pentru a da acest uh, mandat necesar către ESMA, astfel încât cetățenii să beneficieze de astfel de informații care vizează investițiile durabile. Apoi, în ceea ce privește schema de garantare a depozitelor, aici trebuie să spun că suntem de acord că trebuie să existe un sistem comun care să permită același grad de încredere peste tot. Deci susținem principiul reasigurării. Ce nu putem susține este ultima etapă a propunerii dumneavoastră de a avea un fond comun, pentru că acest sistem al fondului comun ar distruge schemele instituționale de protecție care sunt esențiale pentru sistemul bancar orientat către economie din anumite state membre, precum Germania. Și e adevărat că pe 8 octombrie, președintele Juncker ne-a asigurat că aceste sisteme nu vor fi atinse. Asta a spus dânsul. Cum puteți confirma așadar că Comisia Europeană vorbește cu un singur glas? Cum pot avea oare oamenii încredere când spus, S-a spus atunci că nu vor fi atinse, iar acum veniți cu o propunere pentru un fond comun. La primul punct, în ceea ce privește durabilitatea și PRIPS în uh, speță. Cred că este important ca în cadrul Uniunii Pietrelor de Capital să încercăm să introducem un cadru pe termen lung și, și la nivel național și de reglementare uh, Uh, evident că există o legătură între sustenabilitate și stabilitate financiară. Trebuie să privim cu atenție aceste lucruri. De asemenea, și chestiunea obligațiunilor verzi a fost abordată în cadrul PC. În ceea ce privește PRIPS, Sunt conștient de interesul dumneavoastră în această chestiune, am discutat cu serviciile mele, mă voi gândi în continuare la ceea ce a spus, vă stau la dispoziție în continuare pentru dialog. Cred că ESMA ne va putea oferi informații în această chestiune, însă, dacă îmi permiteți, voi continua această discuție și voi reveni. În ceea ce privește schema de garantare a depozitelor, cred că poziția pe care am exprimat-o reprezintă poziția colegiului și al președ a președintelui. Și sper că dumneavoastră și, și alții vor trage concluzia că noi considerăm că toate băncile ar trebui incluse, dar că suntem conștienți de modelul specific oferit de schema de protecție a investitorilor. Am discutat îndelung și cu băncile cooperatiste și cu băncile de consemnațiuni din Germania și va trebui să găsim o manieră de a respecta acest model, dar simultan să putem face progrese și cu schema de garantare a depozitelor. Mulțumesc. Mai există și alte intervenții, domnul Anemans, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Am de 10 minute la dispoziție, nu? Domnule Hill, vreau să vă adresez uh, două întrebări. Una legată de sistemul de garantare a depozitelor. Aici există termeni diferiți, dar până la urmă este vorba de chestiuni de principiu. Pentru că dacă se procedează uh, greșit, uh, atunci s-ar putea să se relativizeze lucrurile. Ați vorbit de acest principiu frumos al garanției europene. Și iată că acum avem uh, două um, afirmații destul de ferme. Cunoașteți probabil um, scrisoarea adresată de domnul Cameron domnului Tusk și este vorba de mai multe monede în același timp și se mai spune foarte clar că țările care nu fac parte din zona euro nu vor să fie discriminate și că contribuțiile lor ar trebui să fie benevole și că aceste țări nici nu ar trebui să se preocupe de maniera în care zona euro își asigură stabilitatea. Cum vreți să asigurați acest lucru și cum vreți să armonizați propunerea noastră cu cuvintele domnului Cameron, care este prim-ministrul guvernului uh, din Marea Britanie. Și apoi mai sunt și afirmațiile domnului Schäuble, care spune că mergem către Uniune a transferurilor și că statele sau băncile din uh, Sud ar profita mai mult decât cele din partea de nord a Europei. Cum vedeți cele două lucruri? Dacă îmi permiteți, voi încerca să încep mai ușurel, spunând că și în Nord există somn bănci care au avut probleme. Mi-ar fi plăcut să pot spune că băncile au probleme doar uh, într-o parte, dar Sigur că afirmațiile dumneavoastră au avut uh, suficient de multe conotații. Am văzut ce se întâmplă și la mine în țară atunci când băncile se adâncesc în probleme și cred că putem găsi exemple similare de bănci care au dat de probleme în toate țările noastre, inclusiv bănci care au operat uh, pe baza unui model de tip cooperativ. Poate că nu am reușit să înțeleg toate aspectele pe care le-ați enumerat, dar în ceea ce privește legătura pe care dumneavoastră o faceți între Uniunea Bancară și scrisoarea domnului Cameron către președintele Tusk și cum se poate ajunge la o soluție într-o Europa cu mai multe monede. Aici am putea spune că Uniunea Bancară este adresată țărilor din zona euro, dar și țărilor care vor să adere la această zonă. Este o decizie pe care orice stat uh, care nu face parte din zona euro, va trebui să o ia în funcție de context. Ceea ce privește schema de garantare a depozitelor, aici voi reveni la afirmațiile mele anterioare, și anume că existând un sistem care să facă sistemul bancar din Europa mai puternic, mi se pare o chestiune rezonabilă, pentru că o schemă comună ar oferi o apărare mai bună față de șocuri locale, dacă s-ar întâmpla așa ceva. Mulțumesc, Marcus Ferber. Mulțumesc, domnule comisar. Două întrebări scurte. Acum un an, la audierea dumneavoastră, o colegă vă întreba dacă vreți să faceți propuneri cu privire la modificarea schemei de garantare a depozitelor și atunci ne-ați răspuns că veți veni cu un raport cu privire la implementarea sistemului introdus prin directiva din 2009. Ce v-a determinat să vă modificați poziția în decurs de un an atât de radical, venind cu o propunere pentru un sistem de garantare european? Iar în al doilea rând, în ceea ce privește Uniunea de Capital și întreprinderele mai mici și medii vor trebui să uh, se împrumute și au nevoie de capital. Și acum văd că Comisia este împotriva uh, sistemului uh, proporționalității, uh, conform CRD 4, de asemenea, nu există o armonizare între MIFID 2 și PRIP și dacă mă mai refer și la această schemă de garantare a depozitelor privite toate împreună, aș dori să vă întreb cum anume mai pot asigura băncile finanțarea IMM-urilor. Well, first of all, on the, um, first... Mulțumesc. În primul rând, de la primul punct. Sunt două puncte pe care vreau să le menționez. Raportul celor cinci președinți s-a publicat într-un moment în care eram cu dumneavoastră aici, acum un an, care pare de fapt mult mai de mult. Acesta este un element care s-a schimbat. Un alt element care s-a schimbat, și aceasta se potrivește cu abordarea generală pe care încerc eu să o transmit este că dacă vrem să facem progrese pe mai multe dosare economice, trebuie să încercăm să abordăm problema încrederii. Cred că încrederea s-a cam șubrezit în mai multe domenii între diferite state membre. Cred că felul în care încercăm să reconstruim încrederea este foarte bun și anume să lăsăm lucrurile să avanseze pas cu pas, să nu cercăm să facem totul din prima, să stabilim o direcție, dar uh, să, nu, să continuăm uh, până când s-a făcut un progres considerabil. Așa am făcut la Uniunea Pietrelor de Capital, așa facem și cu schema de garantare a depozitelor. E vorba de o propunere diferită față de cea care s-a făcut mult înainte, în 2012, înainte să fiu eu comisar, în care uh, oamenii, în general, vorbeau pentru o punere în comun. Aceasta era ideea arhitecturii de pe atunci. Acum însă lucrurile sunt destul de diferite. Încercăm să facem lucrurile să avanseze și să încercăm să dăm oamenilor, de fapt, motive concrete pentru ca să aibă mai multă încredere. În ceea ce privește celălalt punct foarte important pe care l-ați menționat dumneavoastră despre împrumuturile către IMM-uri și felul în care vrem să încurajăm aceste împrumuturi, răspunsul este printr-o serie de măsuri. Sunt de acord cu punctul precizat de către dumneavoastră și anume că răspunsul la împrumuturile pentru IMM-uri nu poate să se găsească numai în Uniunea Piețelor de Capital. Aceasta este o parte din uh, soluție și anume să dăm o, uh, întreprinderilor mai multe opțiuni de a se finanța, fie prin capital de risc, fie prin investiții sau uh, sisteme mai bune de informare cu privire la credit. Toate acestea sunt chestiuni care ajută. Însă, felul în care puteți uh, ajuta băncile uh, și garanta o sursă de finanțare sunt destul de diverse. În primul rând, un fel este prin securitizare, adică băncile să poate să își elibereze de fapt uh, capacitatea de împrumut și să împrumute mai mult IMM-urilor. Există multă susținere pentru aceasta în mai multe țări, incluzând Germania dar și, și sunt de acord aici cu dumneavoastră, prin încercarea de a introduce o proporționalitate în cerințele de capital, uitându-ne la revizuirea CRR și la mm, aceste studii care se fac, la care rog pe toată lumea să contribuie dacă dorește, pentru ca să vedem dacă legislația funcționează așa cum vrem noi, sau dacă, de fapt, există consecințe secundare pe împrumuturi uh, către IMM-uri, de exemplu. Mulțumesc. Renato Soru are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. M-ar interesa opinia Lordului Hill pe un punct pe care îl vom discuta în această comisie în viitorul uh, pe agenda de astăzi. E vorba de factorul de risc pentru titlurile de stat în bugetul bancar. Și impresiunea pe care o avem uh, noi este că, pe de-o parte, țările din uh, Mediterana au trebuit să sufere de o politică de austeritate exagerată, prea puțină flexibilitate și au uh, suferit deja în redresare, în redresarea circului economic din cadrul acestei rigori excesive. Pe de altă parte, unele aceste țări, cu multe eforturi, fac acum pași către o politică de soliditate mai puternică fiscală și mai put- multă soliditate financiară. Astfel, introducerea unei noi măsuri care ar putea să fie până la urmă costisitor pentru finanțele publice ale țărilor acestora ar putea să ducă și la o distragere, a, un transfer al fondurilor uh, pentru țările care au nevoie de aceste fonduri uh, către convergențe sau către fonduri de convergență sau către uh, țări care au mai multă nevoie și că aceasta ar putea să ducă la un fenomen de stabilitate, de instabilitate financiară foarte mare, pe care noi nu putem să-l apreciem la adevărata sa gravitate acum. Mi se par periculoase aceste propuneri pe care le vedem în diferite dosie, dosare și care au ca scop, uh, de fapt, subminarea procesului de convergență în economie și subminare a bugetelor și a sistemelor fiscale din diferite țări. Mulțumesc foarte mult! Domnul comisar, cred în primul rând că ideea de a trebui să fii um, reactiv față de riscul de stabilitate financiară sau pașii prea rapizi, fără să fie prea chipzuiți, este un lucru absolut de salutat și cred că faptul că vă gândiți la acest lucru. Și de aceea dezbaterile mai ample la nivel internațional despre ponderarea riscului sunt foarte potrivite. Mi se pare că trebuie să ne gândim la această problemă în contextul internațional mai larg și nu numai în Europa, ci și între Europa și alte jurisdicții. Pentru că eu cred că dacă greșește unul, există consecințe pentru ceilalți, în sensul că toată structura poate fi defectuoasă. Acestea fiind spuse, ceea ce am mai zis înainte, tot într-o manieră echilibrată, este că dacă ne uităm la reducerea riscurilor, am spus acest lucru și în comunicarea pe care am publicat-o odată cu schema de asigurări, de depunere și asigurarea depunerilor, uh, poate să se refere la expunerea pe care mai multe bănci trebuie să um, o sufere față de riscul suveran, riscul național. Deci cred că în acest domeniu trebuie să facem mai multe, pentru că eu cred că, într-adevăr, aici uh, avem o problemă care trebuie să fie evidențiată, trebuie să fim realiști și trebuie să facem lucrurile acestea într-o manieră care să nu uh, amenințe stabilitatea financiară. Acesta este și calea pe care vrem noi să acționăm în decursul perioadei care vine. Mulțumesc, Gheorghe Scrițos. Mulțumesc, domnule președinte. Două întrebări pentru domnul comisar. Uniunea bancară progresează în conformitate cu planul și Comisia contribuie și ea în această direcție într-o manieră foarte pozitivă. În același timp, foarte mulți profesioniști în domeniul bancar consideră că noul regulament va obliga băncile cele mai mari să, să cumpere um, active și să uh, facă astfel competiția dificilă cu băncile de pe piața internațională. Cum vreți să reacționați la astfel de critici? Există un risc dacă avem prea multe regulamente și prea multe restricții care ar avea un efect negativ asupra performanței uh, în această branșă economică. Și o altă întrebare legată de situația din Grecia. Băncile sistemice din uh, Grecia trec acum prin a treia fază de capitalizare în condiții economice foarte dificile. Vreau să vă întreb dacă sectorul bancar elen, după părerea noastră, va putea să urmeze tendința către o uniune bancară și să respecte calendarul pe care l-ați prezentat dumneavoastră? Sau credeți mai degrabă că sistemul elen bancar trebuie să fie tratat aparte, având în vedere că este nevoie de excepții la regulile de bază? Mulțumesc! În legătură cu primul punct, prima întrebare. M-ați întrebat dacă avem o suprareglementare, de fapt. Cred că cu toții ne gândim la acest lucru în forurile internaționale în care activăm. Avem uh, senzația că trebuie acum să ne oprim o secundă și să ne gândim dacă totul e corect ce am făcut până acum. Și în legătură cu locurile de muncă și creșterea economică, dacă am găsit această, acest echilibru de care e nevoie. Acesta ar fi un răspuns la întrebarea noastră generală. Iar în ceea ce privește măsurile de reglementare posibile pe viitor, știm că avem uh, MREL și alte dezbateri care sunt în curs în alte forumuri, Basel și așa mai departe. și, și cred că cel mai important este să Încercăm să găsim o soluție într-un mediu internațional. Ceea ce încercăm să facem este că avem recomandări din mai multe comisii, cum ar fi, de exemplu, pentru TELAC, dar trebuie să ne gândim și la specificitățile sistemului bancar european sistemul bancar european este definit uh, altfel decât sistemul american bancar. Și eu nu cred că ar trebui doar să importăm toate caracteristicile care ar putea să fie potrivite pentru modelul american și să le aplicăm apoi uh, sistemului bancar european. E clar că e nevoie să avem bănci puternice și uh, avem nevoie de bănci care să dicteze regulile pe piață, avem nevoie de bănci care să poată să fie concurențiale. Avem uh, BR, legislația, de exemplu, unor bănci mari, BRD, BRD, la care trebuie să continuăm cu legislația care trebuie și avem și uh, directiva privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit, la care uh, putem lucra și um, cred că facem ceea ce trebuie. Iar în legătură cu poziția uh, despre băncile elene, foarte multe bănci au uh, în Grecia au făcut apel la uh, capital privat, fără să țină cont de, sau fără să apeleze la capitalul public. Și cred că pentru a putea să transformăm acest sistem într-unul mai puternic, trebuie să continuăm cu procesul de reformă, pentru că alte soluții nu avem. Mulțumesc. Peter Zimon are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În conferința de presă de marțea trecută, Lord Hill a spus că un sistem național de garantare a depozitelor nu merită să se servească din fondurile de reasigurare la nivel european dacă nu se bazează numai pe directiva veche DGS, ci și pe uh, regulamentul SSM și pe uh, directiva BRRD, după ce acestea au fost transpuse în drept național. Cam atât din conferința de presă. Întrebarea este dacă chiar așa este de fapt. Dacă ne uităm acum la actul acesta legislativ, vrem la articolul 1i al regulamentului impunerea în aplicare 4, 6, 7 și 10 din vechea directivă DGS, la ele se face referire. Iar uh, din punerea în aplicare a SSM și BRRD nu regăsesc nimic în aceste articole. Întrebarea mea este dacă uh, implementarea totală a SM, SRM și BRD este prevăzută pentru ca să se poată face apel la acele fonduri pentru reasigurare, pentru uh, comunitizarea acestor uh, și punerea în comun a sistemelor de garantare a depozitelor la nivel european. Și altă întrebare se referă la fondurile economisite. Foarte puține regăsim în textul pe care l-ați înaintat dumneavoastră cât de concrete va fi transpunerea fondurilor naționale în uh, punerea în comun la nivel comunitar, uh, la nivel european. De ce e importantă această transpunere? Pentru că ați spus că anumite institute care sunt uh, mai ferite de risc, ați vorbit aici de case de economii sau bănci confederale, în care structurile de risc sunt diferite față de altele, trebuie deci să se considere nivelul de risc al fiecăreia. Este foarte important ca aceste sisteme să poată funcționa, însă e important să aibă un fond la dispoziție pe care l-au avut de fapt și până acum la dispoziție, pentru că fără un astfel de fond nu puteți, nu poți să-și îndeplinească sarcinile. Cum se garantează că la această transpunere a fondurilor naționale uh, care, pe care și le-au creat instituțiile respective ca garantare uh, și sisteme de garantare a depozitelor se păstrează, deci uh, garantarea acestor uh, sisteme de la sistem național la transpunerea la nivel european. Cum mai putem garanta și să mai avem destule fonduri pentru ca după aceea să se poată îndeplini uh, sarcina de asigurare a institutului respectiv? Mulțumesc! comisarul. La primul punct. Avem mai multe răspunsuri practice, simple, în ceea ce privește implementarea BRRD. Conform cu ultima informație pe care am primit-o eu, BRRD-ul va fi transpus uh, complet uh, la sfârșitul anului acesta. Din la, 27 din 28 de state membre, iar ultimul stat membru până în ianuarie. Deci, de fapt, până când vom face propunerea, această directivă va fi implementată deja cu totul. În legătură cu cel de-al doilea punct, cu siguranță putem spune că este nevoie de un sistem de contribuții bazat pe risc Iar uh, e clar că cele care sunt mai puțin uh, um, acoperite vor contribui diferit. Vom avea multe de făcut, e clar, și va trebui să vedem uh, cum va arăta această contribuție. Va trebui să vedem cum arată procesul prin care trebuie să trecem. Eu cred că va fi SR B-ul, uh, bordul, care pentru rezoluția unică, care va trebui să fie responsabil pentru punerea în aplicare a acestora și pentru uh, calculele care trebuie făcute. Eu cred că aceasta ar putea să ofere deja bazele pentru un sistem robust pentru a finanța DGS-ul. Toate aceste puncte sunt bine construite Înțeleg punctele de detaliu pe care oamenii uh, le au ca îngrijorări. Sunt foarte recunoscător pentru conversațiile acestea pline de fond pe care le am cu dumneavoastră și știu că în următoarele luni vom avea multe de făcut tocmai în detaliu pentru a putea răspunde la toate aceste întrebări și pentru a răspunde cât se poate de bine um, și să arătăm că ne-am gândit la toate aspectele. Un minut mai avem. O întrebare suplimentară. Exact munca următoarelor luni mă interesează, pentru că ați vorbit de felul în care va trebui să fie măsurat riscul. La propunerea noastră care să fie transpusă la nivelul 2, însă am văzut mai multe partide că uh, evaluarea la nivelul 2 uh, de către administrație, comisie, despre cum trebuie să fie evaluat un risc este văzut așadar foarte diferit de către Parlament, unde Parlamentul e unanim, indiferent de partide. Cum doriți să facem ca acestea să treacă la nivelul 1 și cum putem să discutăm cu dumneavoastră și cu Consiliul exact despre acest risc. Well, I think the, the, um, precise way in which we Cred că modul în care vom proceda încă nu este stabilit uh, definitiv, însă oricum aș putea să vă spun că am impresia că nu putem face progrese aici dacă nu avem discuții și conversații în legătură cu punerea în aplicare. Deci, cu siguranță putem uh, să vă asigurăm că vom avea discuții cu oricine este interesat, ca să vedem cum să procedăm exact. Mulțumesc, Brian Hayes. Mulțumesc, domnule comisar. Mai întâi o remarcă. Mă bucur că ați clarificat anterior faptul că nu doar în Europa de Sud uh, dau băncile faliment. Avem și în țara noastră exemple spectaculoase. Dar e bine că recunoașteți acest lucru oricum după atâta vreme. În primul rând, în legătură cu TTIP, v-aș întreba am văzut uh, cu prăbușirea lui Lehman Brothers în 2008 cât de interconectată e piața SUA cu cea uh, a Uniunii Europene în ce privește tranzacțiile financiare. Avem, uh, de fapt, două seturi de reguli în toate serviciile financiare. Ce credeți în legătură cu potențialul unui capitol financiar în TTIP? Pentru că acum avem ultimul, ultima rundă de convorbiri. Considerați că ar fi uh, un eșec sistemic dacă nu am cădea de acord asupra necesității unui capitol financiar uh, ca parte a rundei TTP? Și o a doua întrebare în legătură cu serviciile financiare retail. Puteți pare să clarificați când anume veți uh, publica o carte verde pe tema asta, știu că ați mai abordat tema în trecut, dar mai puțin de 3% din consumatorii din Uniunea Europeană uh, au un card de credit în ce, în ce privește produse de asigurare sau uh, ipotecă. Asta este cumva cenușăreasa sau a fost cenușăreasa Uniunii Europene sau a Comisiei Europene, cel puțin în, uh, ultimii, în ultima decadă. Da? Avem o piață internă aici. Care ar, ar, care ar fi prea să Aveți o propunere? Avem o varietate de prețuri când e vorba de ipoteci. În țara mea uh, avem uh, o medie de 4%, care este cu 2% mai mare decât în alte zone din Europa. Ce propuneți să faceți? Este o chestiune cheie pentru economiile consumatorilor Uh, mulțumesc pentru, pentru uh, răspuns cu anticipație. Mulțumesc pentru întrebări, spune domnul comisar. Uh, în primul rând, serviciile financiare retail. Da, în curând vom publica această carte verde despre care ați vorbit, deci chiar luna viitoare, adică decembrie, sper spre începutul lunii decembrie. Și, probabil vom proceda la fel ca pentru Cartea Verde a Uniunii Piețelor de Capital, și anume, vom demara o dezbatere, am încercat, îmi doresc, dar trebuie, de, trebuie încă să treacă de întregul colegiu, dar am încercat tot așa să pornesc dezbaterea din punct de vedere al consumatorilor. Deci să nu, nu neapărat o abordare instituțională clasică, ci să încercăm să ne gândim la serviciile financiare din punctul de vedere al cetățenilor, concetățenilor noștri care le utilizează. Fie că e vorba de asigurare pentru mașină, fie, pentru, fie că e vorba de ipotecă, asigurare de viață. Mă gândesc mai ales la piața uh, automobilelor acolo. S-ar putea face multe pentru a îmbunătăți transparența avem cu toții experiențe, cred, uh, cu închirierea de mașini în uh, vacanțe, dar trebuie să avem o abordare practică uh, și să vedem cum putem face, aduce îmbunătățiri. Motivele diferențelor, sigur, sunt de natură istorică, a piețelor, altele țin de legislație, deci uh, lucrurile nu sunt așa de simple, însă toate chestiunile la care v-ați referit dumneavoastră cred că trebuie să figureze acolo și de aceea uh, e, va fi utilă Cartea Verde și reacția vom utiliza pentru a veni cu propuneri ca să facem și progrese. Iar în legătură cu tratatul transatlantic, sunt de acord cu dumneavoastră, uh, e adevărat, trebuie să încercăm să avem un sistem care să definească mai bine regulamentele financiare, pentru că e vorba de controlul accesului, accesului la piață și dacă Uniunea Europeană și SUA nu operează într-un mod mai coordonat, nu este deloc o situație deloc inteligentă. Uh, am văzut asta și în trecut. Avem sisteme diferite care operează în paralel și cred că e important să continuăm să pledăm pentru așa ceva în cadrul TTIP. Acum, care va fi rezultatul final? încă nu este uh, clar, pentru că știți că mai sunt multe etape de parcurs, însă ne dorim așa ceva, pledăm pentru așa ceva exact din motivele pe care le-ați oferit și cred că trebuie să găsim un mod de a coopera mai bine în legătură cu uh, regulamentul financiar și vom continua să facem presiuni pentru asta în uh, negocierile TTIP. Mulțumesc, Iacob Popaițe, că următorul vorbitor. Mulțumesc. Domnule comisar, am uh, două uh, întrebări. Una în legătură cu reformele structurale. Uh, e bine că sunteți interesat de acest dosar. Ați și exprimat acest interes în această după-amiază. În recenta noastră comunicare, în legătură cu EDIS, cu regimul european de asigurare a depozitelor, am văzut niște lucruri care mă fac să vă întreb. Nu cumva putem să o să vedem toate acestea ca un efect al unei legislații pe care predecesorul dumneavoastră o considera ca cel de-al patrulea pilon al unei uniuni bancare, dar care acum este cam a cincea rată la căruță. Poate ne puteți explica rolul pe care îl vedeți dumneavoastră dacă am citit eu oare lucrurile greșit, putem încă să considerăm ca fiind al, al patrulea stâlp o a doua întrebare, tot referitoare la EDIS și programul de asigurare și garantarea depozitelor. Uh, economiștii spun că lucrurile merg mai bine atunci când uh, nivelul de ignoranță e mai mare. Nu știm ce se va întâmpla peste 15-20 de ani. Your magic year 2020. Dacă vedem, dacă ne gândim la anul 2024, atunci când se spune că sistemul va funcționa pe deplin, conform planurilor dumneavoastră, uh, mă întreb ce ar fi mai important, data pe care a stabilit-o în propunere sau uh, completarea tuturor uh, condițiilor la care uh, se pare că țineți atât de mult? Cam asta ar fi a doua întrebare. On your uh, second question, um, the reason for the date în legătură cu a doua întrebare, spune comisarul, motivul acestei date era că să, trebuie să ne aliniem la data la care fondul de rezoluție va trebui să funcționeze și să fie intrat în vigoare. Însă eu consider că în legătură cu întrebarea dumneavoastră și din acest motiv am și structurat eh, lucrurile așa cum am făcut-o, eh, pe faze, este că eu cred că dacă avem abordare în faze, în trepte, sper că vom putea face progrese, deci pas cu pas, deoarece eh, doar dacă facem aceste progrese, vom ajunge acolo unde sper eu să ajungem în anul 2024. Deci nu cred că data eh, stabilită este o alegere de tip binar. Și din contră, cred că abordarea ne va eh, a ajutat să respectăm acea dată. Alegerea a fost logică, ne-am uh, aliniat la calendarul altor uh, evenimente. În legătură cu prima întrebare, de bază sau a cinci arată la căruță, al patrulea stâlp sau a cinci arată la căruță, eu cred că Vedem că s-au făcut progrese cu uh, reforma structurală a băncilor, dar să știți că a fost nevoie de mai mulți ani decât ne-am fi dorit uh, mulți, mulți dintre noi și mai ales dumneavoastră sunt convins. Cred că abordarea noastră de bază, am spus întotdeauna, ar fi să încercăm să uh, avem mai puțină legislație, însă atunci când adopți o nouă lege, să încerci să o și pui în aplicare mai rapid, deoarece eu cred că adesea dosarele zac prin țeptare, ceea ce nu e foarte bine pentru dezbaterea politică și, de asemenea, cred că după ce ai introdus o lege, trebuie să te asiguri că ea este și pusă în aplicare și respectată. Asta în general, în legătură cu orice legislație. Deci, cred că măsurile uh, din comunicare uh, se referă la noutăți, vorba de măsuri uh, pe care încă nu le-am luat, PILAC, dar și altele, deci capacitatea totală de absorpție a pierderilor. Și încă sper că vom face progrese, ajutând astfel uh, la uh, consolidarea sistemului nostru bancar. And, um, uh, go into what you think the role of would be, but N-ați spus care ar fi rolul BSR până la urmă? O întrebare uh, suplimentară. Thank you uh, to Jonathan Hill. To all... Președintele, da, mulțumim domnule Jonathan Hill și mulțumim tuturor uh, pentru acest schimb de opinie extraordinar de interesant. Acum Vom continua să fim activi pe aceste nouă dosare, așa cum am și făcut uh, anterior. Uh, am și alocat deja toate dosarele și vom uh, anunța imediat cum au fost ele alocate. Și acum uh, vom fi parteneri în procesul legislativ și poate că unele din problemele evocate aici vor fi și rezolvate prin procedurile legislative normale și democratice. Mulțumim din nou, Jonathan. <laughs> Dear colleagues, for moving to the next point of the agenda. Dragi colegi, haideți să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, dar trebuie să facem un pas înapoi. Revin la comunicările președintelui. First announcement. Uh, Prima comunicare în vederea reuniunii comune de mâine cu Ample. Vă rog să notați că pe durata pauzei de prânz se va schimba sala, deci la sfârșitul reuniunii de dimineață vă rog să vă luați toate hârtiile cu dumneavoastră în legătură cu trilogurile, știri foarte bune, pe 24 noiembrie, cel de-al șaptelea și trilogul final a avut loc în legătură cu benchmark-urile uh, și s-a ajuns la un acord uh, înspre dimineață, pe data de 25, deci elementele cheie care urmează au fost incluse, regim de proporționalitate, benchmark-urile pot fi numite ca fiind uh, critice semnificative și nesemnificative, apoi sunt mai multe categorii de benchmark-urile cu regimuri specifice, inclusiv rate de dobânzi, date reglementate și uh, benchmark-uri privitoare la uh, la, la mărfuri, apoi un regim de minimis, apoi uh, uh echivalent din țări terțe cu proceduri de recunoaștere, apoi uh, cerințe privitoare la benchmark-uri și ESMA va putea să uh, țină cont de principiul proporționalității în uh, ce privește aceste cerințe. Mm, activitatea la nivel tehnic continuă. Probabil că se va vota pe textul final atât mm, atât timp cât uh, coreperul uh, de pe 9 decembrie nu va avea loc, încă nu știm când se va vota, dar probabil imediat după aceea. Oricum, felicitări echipelor de negociatori pentru această realizare importantă. În al doilea rând, alt dialog Balanța plăților și statistici, primul dialog a avut loc pe data de 23 noiembrie. Echipa noastră de negociatori a putut identifica cu uh, Consiliul problemele cheie. O reuniune tehnică e prevăzută înainte de a avea loc al doilea trilog la jumătatea lunii decembrie. În final, două triloguri privitoare la indexul armonizat al prețurilor consumatorilor. A avut loc săptămâna trecută Practic, am ajuns la un acord politic. Mai este doar un element care mai trebuie rezolvat între Comisie și Consiliu. Deci, în ce privește Parlamentul, dosarul este încheiat și încurajez Consiliul și Comisia să ajungă la un acord privitor la acest element important, dar nu esențial, ca totuși să finalizăm și acest uh, dosar important. Acum recomandările și deciziile luate la ultima reuniune a coordonatorilor. Mai întâi vă spun că probabil că suntem primii care începem cu noua procedură uh, hotărâtă în mandatul trecut pentru că am primit o propunere din partea unui membru ECR conform regulii 46.2 din uh, regulamentul de procedură, este vorba de o propunere legislativă pentru a modifica o directivă privitoare la, uh, la TVA și în conformitate cu această procedură, dacă Comisia consideră acest lucru admisibil, atunci membrul respectiv poate colecta, poate strânge semnături și dacă va strânge o majoritate de semnături din partea membrilor, nu doar a Comisiei, conferința președinților va trebui să autorizeze acest raport din propria inițiativă. E prima oară, indiferent de conținutul raportului, cred că e o practică bună și e util ca membrii să poată face așa ceva uh, cu strângerea de semnături și nu cu declarații scrise. Mm, care nu-mi prea plac mie personal. E un experiment interesant și sper că se va dovedi și un succes. Și în final, cerințe suplimentare de capital pentru asigurări globale. Aici va avea loc o discuție la următoarea reuniune a Comisiei în legătură cu acest punct. Deci, e vorba de nouă institute globale de asigurare Detaliile vor fi considerate de secretariat la timpul potrivit. Și în final, atribuirea rapoartelor și dosarelor, reguli comune pentru securitizare, S&D, cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit și securitizare, PPE, revizuirea directivelor, eh, directivei prospectului ALDE, Uh, schema de asigurare PPE, capacitate bugetară pentru zona euro, regulă 54 SND și apoi s-a convenit și că viitoarele propuneri legislative privitoare la rezoluție și recuperare vor fi alocate grupului ECR. Finally, commission adopt- și în final, Comisia a adoptat o recomandare pe 26 noiembrie. Parlamentul își va furniza punctul de vedere și o evaluare a recomandărilor printr-un capitol alocat anume din semestrul european. Un raport va fi adoptat în februarie 2016. Termenul pentru depunerea amendamentelor pentru acest raport este acum 8 ianuarie 2016 și votul în comisie va avea loc pe 18 februarie. Cam atât în ce privește comunicările, iar acum, după cum spuneam, Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi. Eu trebuie să-mi dau uh, mie însumi cuvântul ca raportor. E vorba de Uniunea Bancară, raport anual 2015. Voi trece acum la limba italiană. Primul raport. Mulțumesc, dragi colegi. Este primul raport cu privire la Uniunea Bancară cu ajutorul căruia comisia noastră își propune să soluționeze misiunea delicată de a completa activitatea de control parlamentar cu privire la progresul Uniunii Bancare și de asemenea și în ceea ce privește concretizarea componentelor sale. Și de aceea consider, nu pentru că sunt raportor, dar pentru că consider că controlul parlamentar al Uniunii Bancare este un lucru foarte important și de aceea am alocat o oarecare importanță acestui raport, unul dintr-o serie de rapoarte anuale prin care suntem chemați să vedem care este stadiul implementării Uniunii Bancare, dar în special să facem și o evaluare concretă a acțiunilor întreprinse la nivel diferitelor piloni Raportul este grupat în trei părți. N-am să intru acum în detalii cu privire la importanța Uniunii Bancare, care este cunoscută, și cele trei părți ale raportului sunt uh, supravegherea unică, rezoluția unică și uh, ultimul uh, pilon, cel al depozitelor. Sigur, am acordat o mai mare atenție primului pilon, pentru că în urma primei aniversări a adoptării acestei directive cu privire la supravegherea unică, se impune să mergem mai în detaliu și să venim cu o evaluare asupra ceea ce a funcționat și ceea ce ar trebui îmbunătățit după acest prim al de supraveghere unică. Evaluarea pe care o fac în acest raport este una sintetică și anume că mecanismul unic de supraveghere trebuie considerat un succes din punct de vedere operativ, dar și din punctul de vedere al calității activităților de supraveghere. Chiar dacă, sigur, mai există pași de făcut, ceea ce este logic, inevitabil, pentru că există elemente critice pe care încercăm să le depistăm și să le ameliorăm în plan operativ, ă, sigur că evaluarea rezultă foarte pozitivă și poate că nu s-a ținut suficient cont de importanța construirii unui mecanism de supraveghere într-un timp atât de scurt. Și de aceea evaluarea este una pozitivă partea cu recrutarea, informat- uh, infrastructura informatică, crearea de grupuri de supraveghere comune, implementarea unor proceduri conume au fost uh, toate aspecte evaluate. Iată că după acest uh, prim an, majoritatea activităților au fost destinate procedurilor administrative și de aceea evaluarea mea este că suntem dispuși să evaluăm propuneri care să abordeze această problemă, reducerea uh, poverii asupra tuturor structurilor, poate prin intermediul uh, delegării anumitor decizii administrative. Sigur, îmi pare în baza unor elemente foarte clare. În ceea ce privește grupurile de supraveghere comună, evaluarea este una foarte pozitivă, deși, sigur, s-ar putea ameliora calitatea implicării autorităților naționale competente. Un aspect critic care a rezultat și din dialogul cu cei supuși supravegherii se referă la coerența acțiunilor de supraveghere. Există poate aici posibilități de ameliorare și aici sigur că trebuie evitate cerințe de raportări duble și o povară administrativă inutilă. Acesta mi se pare lucru cel mai semnificant. Poate că s-ar impune să se crească interacțiunea între cele trei direcții generale care se ocupă de supravegherea microprudențială împreună cu cea care se, se ocupă de partea prudențială, pentru că se pare că nu s-a înțeles suficient de bine această abordare a supravegherii uh, comune. În ceea ce privește politicile de supraveghere, evaluarea este una pozitivă în ceea ce privește așa numitul comprehensive assessment și cred că trebuie spus că calitatea și cantitatea capitalului bancar nu trebuie văzut în contradicție cu susținerea economiei de către bănci, băncile trebuie să fie corespunzător capitalizate pentru a funcționa și pentru a putea investi în economie. Apoi mai trebuie ținut cont și de conjunctura economică și de aceea un element important a politicilor macro și microprudențiale este stabilizarea nivelului patrimonial pentru a aduce mai multă certitudine. În ceea ce privește SREP, s-a formulat o metodologie comună care, sigur, ar mai putea fi îmbunătățită pe parcurs. În ceea ce privește pragul pentru dis- distribuirea plăților. Cel care a fost stabilit poate că nu ar fi unicul posibil și de aici poate că ar trebui să existe o mai mare flexibilitate. Ce n De asemenea, susținem omogenizarea normelor și practicilor care vizează supravegherea. Încă nu am reușit uh, să evaluăm uh, și um, opțiunea lăsată la nivel național, care ține de o evaluare mai detaliată. Uh, Mm, ca de pildă compromisul um, pe care le invocă uh, Danemarca. Aici va trebui să vedem dacă aceste opțiuni uh, acordate unor state uh, au fost formulate în mod concret. De asemenea, și în ceea ce privește riscul și ponderarea acestuia, chiar dacă Trebuie măsurate toate formele de risc și nu doar riscul de credit. Um, s-a văzut acest uh, lucru atunci când s-a evaluat activitatea la nivelul 3. De aceea, supravegherea unică mai trebuie să facă progrese și în această privință. Din motive de timp, n-am să mai enumăr și celelalte aspecte pe care le regăsiți în raport și care vizează mecanismul unic de supraveghere în ceea ce privește transparența relațiilor cu Parlamentul. De asemenea, evaluarea este una pozitivă și un text găsiți și observații mai specifice în această privință. Al doilea capitol se referă la rezoluția unică și aici evaluarea este una pozitivă vis-a-vis -vis de activitățile care au avut loc până în momentul de față. Există și observații mai specifice, dar vă rog să consultați textul scris în acest sens. Ultima parte dedicată um, celui de-al doilea uh, pilon în ceea ce privește așa numitul backstop și finanțările de tip uh, punte, așa cum am discutat și cu domnul comisar Hill. Aici uh, subliniem importanța aplicării și implementării complete a directivei BRRD și a fondului de rezoluție și de asemenea în ceea ce privește finanțările publice de tip punte se lucrează la un text în acest sens și așa cum s-a arătat și în comunicarea cu la Uniunea Bancară, trebuie ca și uh, mecanismul unde supraveghere să fie implementată complet. Apoi, în ceea ce privește așa numitul backstop, care vizează exigențe deasupra pragului sau plafonului de 55 de miliarde, reprezintă de asemenea un element important. Astăzi, uh, iată că ni s-a explicat că există această nouă propunere legislativă în ceea ce privește prospectul. Cred că în raport nu trebuie menționat mai mult. În momentul de față trebuie să intrăm în procedura uh, parlamentară ordinară pentru a ne formula o părere. În fine, aș dori să vă spun că cu acest uh, prim raport uh, îmi doresc să definim un fel de format cu privirea la Uniunea Bancară și aici uh, am dorit să mă refer mai mult la acțiunile concrete și nu să mă refer la toate aspectele Uniunii Bancare, cerințe de capital, reformă structurală și așa mai departe. Pentru a vorbi despre acestea, dispunem de alte instrumente prin procedura legislativă ordinară și de aceea invit pe cei care vor să elaboreze amendamente să încerce pe cât posibil să <coughs> mențină structura acestui raport care se referă la, mai mult la uh, răspunderea pe care, uh, care trebuie subliniată cu aceste instrumente. Uh, first speaker for the EPP. Primul vorbitor din partea PP, Burkhard Ball. Mulțumesc, domnule președinte. Dragă Roberto, mulțumesc pentru prezentarea raportului tău uh, cu privire la Uniunea Bancară. Aș dori să fac doar câteva observații. Cred că ar trebui să abordăm această legătură între bănci și stat uh, și să nu lăsăm uh, rezolvarea la nivel național, ceea ce înseamnă că nici um, contribuia bilul național nu ar trebui înlocuit pur și simplu prin cel european. De aceea cred că aici se impune să discutăm și alte măsuri cu privire la reducerea riscului, pentru că, în opinia mea, constituie un element esențial. În plus, nu consider că finalizarea Uniunii Bancare se poate garanta prin așa numitul backstop. Eu cred că important este ca așa numitul bail-in să se realizeze în condiții de certitudine. Și aici trebuie să existe un fel de tampon destul de mare a pierderilor, de absorpția pierderilor, în opinia mea undeva la 8% din uh, totalul bilanțului. Și un mecanism eficient, până la urmă, trebuie să plece de la stimulentele corespunzătoare. De aceea este necesar ca sectorul bancar a respectivului stat membru să răspundă de uh, plata înapoi a fondurilor folosite și atunci acest backstop nu ar mai fi necesar. Și apoi mai cred că o, un mecanism eficient de garantare a depozitelor nu se face prin trunul comun, ci printr-o reducere eficientă a riscurilor pentru bănci. Și de aceea cred că aici se impune să lucrăm uh, în următorii ani, unde um, cuvântul de ordine este să lucrăm în continuare. Mulțumesc! Cred că am făcut o greșeală pentru că, de fapt, nu sunteți uh, raportorul din umbră al PP. Primul vorbitor ar fi trebuit să fie Eva Paunova. Îmi cer scure, scuze pentru această greșeală. Uh, așa numitul frontloading al primei uh, runde. Mulțumesc, domnule președinte. Ați enumerat o serie întreagă de aspecte importante. Eu m-aș, m-aș referi la două elemente esențiale din acest raport pe care aș dori să le tratez în ordinea menționată și dumneavoastră în raport. Cred că este important să dezvoltăm cei trei piloni principali ai Uniunii Bancare și aici mă refer în principal la mecanismul unic de supraveghere și mecanismic de rezoluție care ar urma să fie completat cu mecanismul de garantare a depozitelor. De asemenea, cred că se impune ca după anii de criză să sporim rezistența sistemului bancar și pentru a redobine încrederea, mecanismul de supraveghere trebuie bine gestionat. Aici ar trebui să vedem în ce măsură uh, procedurile administrative sunt uh, corespunzătoare. Este în orice caz important să venim cu o implementare rapidă și cu un mecanism adecvat de finanțare tip puncte, punte pentru a dispune de suficiente resurse în cadrul acestui um, mecanism înainte de finalizarea acestuia. În ceea ce privește strategia de supraveghere, trebuie să garantăm pluralismul modelelor bancare din Uniunea Bancară fără să evităm uh, diferențieri la nivel național. În ceea ce privește schema mm, de garantare a depozitelor comune, în raport uh, se prevede crearea unui mecanism de reasigurare, eu cred că este un pas bun fără a slăbi legătura între bănci și uh, statele uh, în care acționează. Aș dori să detaliez puțin mai mult uh, o temă importantă din raport care se referă la strategia de ansamblu vis-a-vis -vis de cadrul european pentru servicii financiare, care evident trebuie uh, finalizat și aici se impune adoptarea unui număr întreg de dosare, începând de la securitizare până la implementarea unui piețelor de capital în sine. Deci este important să se găsească un acord larg pe marginea acestor numeroase reforme pentru a asigura uh, responsabilitatea și, în ultimul rând, transparența. De asemenea, este nevoie de voință politică și hotărâre uh, pentru a finaliza aceste dosare, nu doar în favoarea cetățenilor noștri, dar și pentru competitivitatea economiei europene. Trebuie să nu ne lăsăm uh, distrași de acest număr mare de dosare legislative. Implementarea este foarte importantă, crucială de-a dreptul. Timpul uh, ne presează și trebuie de asemenea să și monitorizăm aplicarea legislației. Mai sunt și alte chestiuni importante pe care trecem cu vederea uneori, cum anume putem uh, folosi resursele în mod optim și la nivel Parlamentului pentru a ne asigura că monitorizarea dosarelor legislative pe care le adoptăm se și face în mod corespunzător. Eu cred că aici avem nevoie de uh, o echipă corespunzătoare care se poate aborda aceste dosare și în acest sens uh, aștept uh, cu interes colaborarea cu dumneavoastră și cu serviciile noastre pe acest raport. Mulțumesc, Beatrix von Storch. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Im... Mulțumesc, domnule președinte. Avem acum primul raport anual cu privire la Uniunea Bancară și vreau să mulțumesc tuturor celor care ne-au dat posibilitatea de a face deja câteva propuneri. Aș, am constatat că o să folosim acest document foarte mult. Probabil nu o să vă uimească ce o să vă spun acum. În ceea ce privește prima parte, deci primul pilon, ați spus și dumneavoastră înainte acest lucru. Evaluați în acest raport capacitatea supravegherii la BCE ca fiind foarte pozitivă Cred că um, aceasta, în forma în care dumneavoastră ne-ați uh, explicat-o, nu poate să continue așa. E vorba de un proiect mamut, s-a creat o supra-autoritate, o supra-instituție care să nu poate acum să fie, care funcționează um, la nivel înalt de calitate și funcționează foarte bine, cu câteva um, um, rezerve pe anumite domenii, dar eu nu cred că aceste lucruri sunt valabile și în practică. Germania nu poate nu este cunoscută pentru vremea bună, dar cu siguranță pentru eficiență și pentru felul în care funcționează administrația. În Germania au durat 10 ani până când la Oficiul Federal pentru Supravegherea Bancară am avut un sistem care să funcționeze bine și nu aveam problemele pe care le avem aici la nivel european cu culturi diferite, cu limbi diferite care trebuie să fie aduse sub uh, aceeași pălărie. Deci eu cred că uh, încercarea de a crea o astfel de structură la BCE e mai degrabă ca construirea turnului Babel decât uh, ceea ce întâlneam noi ca probleme la autoritatea federală. Cred că vom avea o următoare uh, criză bancară și când o să o avem, atunci vom putea spune dacă această autoritate va funcționa sau nu. În legătură cu al doilea pilon, uh, raportul cere un uh, backstop în ceea ce privește uh, ceea ce depășește 55 de miliarde de euro. În același timp, raportul avertizează în legătură cu cererile suplimentare de capital către cerințele de capital față de bănci. Aceste două lucruri să se contrazic, deci nu putem decât una sau cealaltă. Dacă fondul este prea mic pentru asigurare, atunci cum am putea să garantăm că cerințele de capital nu trebuie să fie și ele înăsprite în același timp? Raportul mai face încă o propunere, spune că trebuie să fie finanțate aceste proiecte cu bani de la ESM, mm, deci prin uh, fonduri uh, de la contribuabil. Am învățat cam puține, cred eu, după această criză și cred că am uitat să spunem că, de fapt, se poate ca o bancă să dea faliment și să fie salvată fără ca să facem apel la contribuabil. Deci trebuie să găsim o soluție care, într-adevăr, să permită un faliment fără ca uh, să se facă referire la o asigurare mm, pentru insolvență la nivel public. Nici în alte branșe nu există o astfel de asigurare, care nu există de obicei decât pentru întreprinderile foarte mari, dar piața nu oferă o astfel de asigurare. În legătură cu al treilea pilon, s-a văzut acest lucru foarte clar și astăzi la discuția cu Lord Hill, S-a pus întrebarea, mai ales în limba germană, cu privire la garantarea depozitelor. Și aici noi respingem un astfel de model. Nu avem nevoie de un nivel european la această socializare a riscurilor. Avem nevoie, de fapt, de opusul acesteia, de transparența riscurilor, care riscuri trebuie să fie cât se poate de vizibile, să se vadă cine a creat aceste riscuri și cine le-a creat trebuie să și poarte răspunderea o transpunere a riscurilor naționale pe alte state membre nu uh, face decât să-i uh, îi recompenseze pe cei care au avut o politică proastă sau instituțiile care nu au avut o gestiune bună. E foarte greu de înțeles cum să funcționeze acest sistem de recompensă și cred că astfel nu vom putea să ieșim din criză. Din uh, perspectivă germană, cred că punerea în comun a um, depozitelor, a garantării depozitelor este o chestiune pe care am vrea să o schimbăm. Mulțumesc. Mulțumesc. Silvi Gular are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, mulțumesc pentru raportul dumneavoastră care Mie mi se pare foarte echilibrat. O să vedem cum o să lucrăm pentru amendamente. Aș vrea să insist asupra trei puncte. O să încep prin primul punct în ordinea cronologică față de ceea ce s-a spus până acum. Sunt totuși fascinată când se neagă totuși existența euro și zonei euro și a faptului că e nevoie de instrumente care să poată duce la crearea unor instituții mai puternice decât cele care există în statele membre dar faptul că avem o monedă unică, o piață unică a serviciilor financiare și fără să avem o institu- instituție, mi se pare că e vorba de o gândire foarte meschină, foarte mică din punct de vedere economic și apoi avem și o, observ că există o neîncredere între persoane și, uh, și autoritățile naționale și mi se pare bine că supravegherea se face la nivel european pentru că astfel ar permite să uh, um, evite încălcarea unor principii în ceea ce privește supravegherea. În legătură cu level playing field-ul și cu plasarea cât se poate a privirii la, um, pe totalul zonei euro, încercând să nu fragmentăm piața serviciilor financiare la cele 28 de state membre în același timp, mi se pare un punct esențial, în primul rând, pe care am putea să insistăm mai mult în raport. De aceea și există acest uh, mecanism unic de supraveghere, deși a unii nu l-au înțeles. În uh, ceea ce privește discreția puterii uh, SSM sau MUS, cred că avem o marjă de manevră destul de largă și mi se pare mai bine să facem așa ceva decât să creăm, să fixăm reguli prea stricte în texte care oricum se vor, uh, vor deveni caduce. Trebuie să constatăm că există un echilibru între stabilitatea financiară și stabilitatea Um, prudențială și nu trebuie să negăm uh, ceea ce există momentan. Oricum, această putere discreționară pare să fie folosită oricum foarte adecvat până acum. Un al treilea punct foarte important în legătură cu raportul de inițiativă pe care sunt uh, eu uh, mandatată să lucrez, vreau să vorbim mai mult despre nivelul internațional, global, telacul, puterile um, SSM-ului, pentru că SSM-ul sau MUS-ul este pentru noi uh, acel, uh, acea entitate care trebuie să funcționeze și să apară vizibilă la nivel internațional. Poate că o mai multă coerență între global și european ar putea să fie menționată în raport, dar oricum cred, domnule președinte, că ați putut fixa un cadru foarte bun uh, pentru acest raport și pentru următoarele rapoarte care vor urma și mi se pare foarte bine. Ne bucurăm să lucrăm mai departe cu dumneavoastră pentru a ameliora și mai mult ceea ce s-a făcut. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Fabio de Mazi. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu o reprezint pe raportoarea de la noi din grup. O mulțumesc foarte mult, Roberto, în primul rând, pentru acest raport foarte dificil. Pentru noi este central ca băncile să poată să fie să dea faliment, fără riscuri pentru stabilitatea financiară, fără să trebuiască să fie trași la răspundere contribuabilii sau să fie trași în ruină și ei. E nevoie de aceea de o finalizare a reformei structurii, structurii bancare și ne bucurăm foarte mult dacă acest lucru s-ar putea vedea mai mult în raport decât acum. Aici implic și rolul Parlamentului posibil. În ceea ce privește supravegherea bancară, avem două puncte, punctul 24 și 25, la care vreau să fac referire în versiunea germană. Raportul spune așa, la punctul 25 e nevoie de o împărțire a sarcinilor și competențelor, o separare între reglementare și uh, supraveghere. Și aici avem și noi uh, oarecare privire sceptică în ceea ce privește supravegherea de către BCE, pentru că există totuși un conflict de interese ca uh, cel care acordă creditele în ultimă instanță și supraveghetor. Și am văzut în ultima vreme că au existat conflicte și în cadrul BCE care au uh, creat tensiuni și ne-ar bucura foarte mult dacă am putea să ținem cont uh, și de aceste conflicte de interese în raport. La punctul 24 se salută faptul că BCE-ul va da raportul în fața Parlamentului și că a făcut-o până acum. Aceasta este adevărat. Însă am trăit și situații în care am avut probleme, de exemplu la documentele pe care le-am avut uh, la dispoziție în sala de lectură, mai ales uh, folosirea informațiilor primite acolo, de exemplu felul în care anumite instituții sunt uh, țintite în mod specific. Când e vorba de capacitatea Parlamentului pentru evaluarea SSM-ului sau MUS-ului, e nevoie de o îmbunătățire a acesteia și cred că um, trebuie să um, mai se facă lucruri în acest sens. Nu suntem total mulțumiți în ceea ce privește accesul nostru la documente al parlamentarilor. Apoi, altceva important când vorbim de cotele de capital și îmbunătățirea acestora trebuie să ne concentrăm mai mult pe o restrângere a plății dividendelor și că am vrea să se menționeze în raport acest lucru. În final, noi credem că este important ca de fiecare dată când banii contribuabilului sunt folosiți, ceea ce noi de fapt vrem să evităm, să existe un drept de control al puterilor publice deci trebuie să menționăm și această variantă. Nu se poate ca contribuabilii să trebuiască să plătească fără să existe nicio obligație din partea puterii publice. Ni se pare că este greșit în acest raport să se procedeze așa. Mulțumesc. Sven Gigold. Mulțumesc foarte mult raportorului și sunt de acord cu ambițiile pe care le-ați exprimat dumneavoastră prin redactarea acestui raport. Ceea ce vreau să spun este că mai degrabă decât să deschidem acum discuția în legătură cu diferențele de opinie despre cum trebuie reglementate băncile și mai degrabă decât să repetăm din nou toate dezbaterile despre politicile bancare pe care le avem în alte forumuri sau să auzim în generalități despre euro sau ne-euro, e mai bine să facem altceva, pentru că nu astfel ne îndeplinim sarcina față de cetățean. Dacă nu luăm în serios activitatea de control și de răspundere în ceea ce privește structurile pe care le-am creat. Acesta este pentru mine obiectivul uh, activității noastre și poate putem să ne de- punem de acord între raportorii din umbră în, pe diferența între transparență și discuții de politici monetare și uh, despre ceea ce s-a întâmplat uh, anul trecut. Eu sunt de acord că ar trebui, în primul rând, să spunem că e o mare realizare ceea ce s-a făcut în această perioadă scurtă de timp. Știm care sunt constrângerile, știm că unii colegi au menționat deja punctul acesta. Dacă ne uităm însă la niște aspecte concrete de care s-au lovit colegii, aș spune că ar trebui să mai elaborăm puțin raportul dumneavoastră despre tensiunea dintre rolul supraveghetorului și rolul specific al uh, băncii uh, centrale cu privire la uh, Grecia. S-au menționat multe, um, de multe ori lucruri despre BCE-ul care este parte din instituții, așa cum se numesc ele acum, și în același timp uh, calendarul pe care, uh, al unor semnale pe care le-au dat ei ca supraveghetor către băncile elene. Și întrebarea legitimă este dacă finanțarea a continuat, deși aceste bănci erau de fapt insolvente sau erau aproape de insolvență și de aceea, din nou, cred că trebuie să ne gândim la tensiunea cu politicile monetare și conflictul de interese potențial de care vorbea și Fabio înainte. O altă chestiune esențială este cea legată de proporționalitate și uh, aici aș vrea să vorbesc mult mai pe clar, mult mai clar. Aș vrea să spun că măcar până acum uh, întreaga Uniune Bancară nu are o ghidare clară spre uh, ceea ce trebuie să facă. Avem principii, dar nu avem legislația care trebuie, pentru că avem mai multe regimuri uh, și încercăm uh, cu un regim bancar să ne adresăm unei bănci mici uh, cu un anumit model bancar și după aceea încercăm să transpunem acest lucru pe o bancă mare, ceea ce nu e bine. În același subiect se include și tratarea standardelor globale de um, contabilitate. Când am făcut legile pentru BCE, am spus că nu pot fi obligate băncile să folosească FRS, pentru că știm că acest uh, sistem are diferite lacune. Totuși, BCE-ul a făcut acest lucru și, de fapt, face aceasta în continuare în practicile sale de raportare. În aceeași linie de idei, tocmai se implementează un registru anacredit destul de baroc european de credit, pe care încă nimeni n-a putut să mi le explice. N-am înțeles de ce este necesar să colectăm peste 100 de date pentru fiecare credit de peste 25.000 de euro. Nu înțeleg de ce este nevoie și aș vrea de aceea, domnule președinte, să mă ajutați. Nu putem să permitem ca BCE-ul să ia această decizie înainte să fi avut uh, o dezbatere cu doamna Lautenschläger despre acest lucru. E nevoie de o discuție foarte serioasă în Parlament, în grupul de lucru pentru Uniunea Bancară. Și nu este acceptabil să avem o discuție după ce s-a publicat rezultatul. Știu că secretariatul încearcă din greu, dar nu am primit încă o confirmare pentru o discuție. Eu cred că este de asemenea important ca autoritatea de supraveghere să analizeze riscul de a transfera anumite afaceri către ceilalți actori care sunt în afara Uniunii Bancare. Vedem din ce în ce mai multe afaceri în domeniul asigurărilor sau uh, chiar în domeniul uh, de umbră, să spunem așa, bancar. Sistemul paralel bancar, de fapt, și uh, cred că Trebuie să vedem în ce măsură se face acest transfer de activitate și să avem și propuneri pentru a vedea cum uh, putem să adresăm acest punct de pornire diferit de la care pleacă diferitele firme. Trebuie și în ultimul rând să vorbim și despre problemele de implementare la Uniunea Bancară. Ați vorbit de mai multe, iar evaluarea mea în ceea ce privește uh, mecanismul unic de rezoluție, cred că acesta este uh, foarte bine descris în raportul dumneavoastră. Cred că bordul, adică um, autoritatea um, de, um, pentru mecanismul unic de rezoluție, bordul acesteia a a încercat să discute despre backstop și backstop-ul a fost decis în um, Consiliu, adică în momentul în care o bancă devine falimentară și e nevoie de mai multe fonduri, și cere uh, fonduri din partea statelor membre celelalte pentru refinanțare, aceasta este o chestiune ciclică și Parlamentul nu a avut această intenție când am negociat dosarul. Și în final vedem și probleme la legislația de la nivelul 2, vedem întârzieri, vedem probleme clare care nu sunt neapărat din vina supraveghetorului, ci mai ales din uh, vina legiuitorului și uh, din partea comisiei care nu oferă un rezultat pe această temă. Așadar, implementarea trebuie să fie un, un punct foarte important. Îmi mulțumesc foarte mult, așa că uh, dau cuvântul acum domnului Vali. Mulțumesc, domnule președinte, am citit cu mare atenție raportul dumneavoastră și trebuie să vă spun că suntem uh, oarecum gânditori, pentru că credem că acest sistem pe care l-am creat, un sistem unic bancar, este foarte fragil, de fapt, și nu va putea să garanteze șocurile grave din sistemul bancar, ă, supraviețuirea în aceste situații. Așa cum au spus și alți colegi verzi și de la GUE, și pentru noi ar fi important să se stabilească un principiu legat de separarea bancară, pentru ca să separăm așadar o activitate bancară sănătoasă de o activitate bancară mai puțin sustenabilă, care ar putea să ducă la un șoc sistemic. Aceasta este ceea ce se vede în momentul de față cu deriva către sistemul paralel bancar, unde nu avem nicio soluție momentan. Deci e nevoie de puțin mai mult curaj în acest raport pentru ca să adresăm această problemă. Și anumite probleme, precum Uniunea Bancară, s-au văzut uh, destul, că sunt destul de fragile momentan. De exemplu, sistemul de supraveghere unică față de sistemul de rezoluție unic. Um, există o diferență în foarte multe bănci care intră în SSM, adică în MUS, și altul care intră în MUR, alte bănci, în SRM. Și în cadrul uh, și de asemenea și riscurile pe care le aduce BCE-ul și conflictul de interese de care vorbea și colega noastră. O lipsă a definiției ne mai deranjează în ceea ce privește metodologia Ați văzut cum au fost penalizate bănci care au folosit, de exemplu, instrumente bancare pentru finanțarea economiei reale, în timp ce unele bănci care au produse foarte ciudate pe care le oferă și un risc sistemic evident nu au fost deloc analizate. Vreau să știu de ce se întâmplă așa ceva, de ce o bancă precum Deutsche Bank, care are o pierdere de 0,1% la propriile derivate, nu ar putea să primească fonduri pe care le creăm acum, de exemplu, prin alt fond care va putea fi folosit uh, și mai târziu. Un fond însă, am văzut că există și fonduri ineficiente. Multe bănci italiene, de exemplu Banca de Marche sau altele, unde 3 miliarde au fost Uh, puse la dispoziție către băncile italiene, către Fondul de Rezoluție Unică la nivelul Uniunii Europene, din partea sistemului bancar uh, italian pentru primii trei ani din opt. Aceste bănci sunt însă numai 1% din uh, depozitele din Italia, deci o parte foarte mică, pentru ca să vă arăt cât de fragil este sistemul și în ce măsură nu poate garanta nimic, de fapt. Trebuie să facem de aceea propuneri mai concrete, mai ambițioase, să plecăm de la, plecăm de la această separare, de neutralizarea sistemului paralel, shadow banking system și să încercăm să creăm un sistem bancar care să poată să ne se protejeze singur. Dacă e fragil acest sistem, atunci la prima, primul șoc se va fărâma și atunci noi vom fi cei care vom plăti toate consecințele. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Nu văd niciun vorbitor de la ANF, așa că dau cuvântul lui Pervonș. Monsieur le Président, merci Monsieur le Rapporteur pour cette euh, euh base de discussion. Euh, Mulțumesc, domnule președinte și raportor, pentru această bază de discuție. E un moment important pentru comisia noastră să vedem cum uh, funcționează Uniunea Bancară, uh, gândindu-ne la tot ceea ce ne spune Daniel Nui de fiecare dată când vine în fața noastră, mai ales în legătură cu nevoia de a continua armonizarea sau de a reduce diferențele din legislațiile naționale care dăunează unei activități de supraveghere comună. Cred că într-un asemenea dosar, în mod transversal, ar trebui totuși să ne gândim că trebuie făcut o evaluare de impact. În ce privește uh, valoarea adăugată a instrumentelor adoptate de noi, inclusiv pentru ca europenii să dispună de instrumente adecvate atunci când vor trebui să discute condițiile de intrare în vigoare ale TLAC sau TLAC, Total Loss Absorbing Capacity. Suntem într-un moment în care am acumulat un număr de puncte pozitive și foarte pozitive pentru noi, însă uh, Consider că acest instrument, cel mai studiu de impact utilizat în multe alte domenii, am impresia că, în ce privește competența, cele ce țin de competența comisiei noastre, nu prea se îndrăznește utilizarea lui și să-și pun semne de întrebare. De exemplu, dacă acest TLAC, capacitatea totală de absorpție a pierderilor, cum cum se conectează cu restul instrumentelor noastre în ce privește capacitatea sistemelor financiare de a-și uh, juca rolul și apoi cred că în ce privește actualitatea avem aici două puncte critice și anume să vedem în primul rând uh, dispozitivul care e prevăzut să intre în vigoare la 1 ianuarie 2016 va intra într-adevăr în vigoare și dacă va fi efectiv uh, văd că nu prea ați uh, pus presiune asupra etapelor și lor în aplicare în proiectul dumneavoastră trebuie să ne asigurăm că totul este în ordine în legătură cu angajamentul luat asumat de guverne și apoi în ce privește cel de-al treilea pilon, mă gândesc că se vor depune multe amendamente, dar oricum nu e uh, acest raport uh, ocazia cu care vom avea discuția făcută pe baza propunerii comisiei uh, însăși. Aici trebuie să ne reamintim că cel de-al treilea pilon e parte integrată a Uniunii Bancare și a angajamentelor asumate de către cei care au acceptat să facem progrese care s-au bucurat de succes pe primii doi piloni și reamintesc și că experiența ne-a arătat cu, cei, cu primii doi piloni că o întârziere a adoptării legislației, gândindu-ne că sunt alte lucruri mai urgente de făcut, adesea uh, ne duce la a adopta legislația aceasta în condiții mai, caot, mai haotice decât dacă am fi adoptat-o la timp. Deci trebuie să ne gândim la rezultate și poate că și Comisia putea da dovadă de uh, mai mult uh, spirit întreprinzător pentru ca și discuțiile privitoare la cel de-al treilea pilon să fie duse la bun sfârșit. Thank you. Uh... Mulțumesc. Văd că nu mai este niciun vorbitor. Așadar, mai întâi, spune președintele, mulțumesc tuturor uh, raportorilor din umbră și colegilor pentru intervenții și contribuțiile avute aștept că trebuie cooperarea uh, cu dumneavoastră pe viitor în ce privește amendamentele, amendamentele de compromis uh, și procesul de elaborare a lor. Acum aș sublinia din nou ce a spus și Sven. E exact ceea ce încerc și eu să fac. Apelul meu uh, dumneavoastră este următorul. Mai avem multe ocazii să discutăm uh, chestiuni politice majore sau propuneri legislative concrete. Așadar, nu cred că e necesar să facem acest exercițiu normal pe care îl facem, uh, în care avem o confruntare de idei și în legătură cu acest raport. Am mai avut ocazii și vom mai avea. Cred că valoarea adăugată acestui raport este să încerce să aducă un control uh, Uh, asupra structurilor stabilite și uh, înființate. Deci voi ruga colegii să ne concentrăm pe aspectul ăsta, că sunt multe de spus, desigur, dar avem și noi limite de spațiu. Uh, am avut și eu constrângeri la elaborarea raportului și n-am putut să mențin mai mult, așa că amendamentele sunt uh, binevenite. În concret, salvgardarea pluralismului bancar, la care s-a referit doamna Paunova, da, este subliniat în raportul meu și îmi pare bine că sunteți de acord cu mine, dar putem intra mai în detaliu, poate, să facem legătura cu <coughs> chestiunea de care s-a, pe care a reamintit-o Zengigol, și anume proporționalitatea, să vedem cum cele două elemente pot fi îmbunătățite și mai mult ca să Uh, asigurăm uh, salvgardarea caracterului plural și un nivel de egalitate și de asemenea și un nivel corespunzător de supraveghere. De asemenea, asta se leagă și cu, de o chestiune în legătură cu care s-a exprimat domnul Vali, uh, criticând raportul, însă totuși asta apare în raport, la legatul 21 mai exact, care spune că uh, există o insuficientă capacitate de a măsura riscul formal în afară de riscul de credit. Se menționează activele de nivel 3 în mod specific și alte uh, asemenea, deci sunt de acord cu dumneavoastră. Ar trebui să se poată fi măsurate toate formele de risc Acum, dacă pentru asta e nevoie sau nu de separare, cum spuneam, eu, dezbatere utilă, importantă și aceasta, dar uh, putem să o facem cu ocazia altui dosar, nu acestuia. E vorba aici despre aplicarea bancară. Sigur, toată lumea poate depune amendamente, însă cred că nu prea are sens pentru că avem un uh, dosar legislativ și nu știu dacă are uh, rost să ne angajăm în asemenea tipul de dezbatere într-un raport de proprie inițiativă. Deci, asta este valabil și în ce privește EDIS. Aici sunt de acord cu Pervanș Beres. Înțeleg că între noi nu există o coincidență de vederi. Uh, cu introducerea treptată acestui mecanism, acestui uh, regim uh, european de asigurare a depozitelor, e un element de principiu. Avem o propunere legislativă, să vedem cum va fi pus în aplicare. Oricum, ideea este să nu ne suprapunem dezbaterile cu acest raport. Trebuie să spun colegului Stod că nu eu am inventat acea propunere de a depăși cele 75 de miliarde. Asta s-a spus în mai multe rapoartele noastre, în comunicarea Comisiei Prioritare a Uniunea Bancară. Sigur, e nevoie de un fond comun, asta nu e invenția mea. Cred că se spune asta în raportul privitor la Uniunea Bancară. Cred că o de punct de vedere e, reprezintă o poziție ideologică. Supravegherea comună, sigur, funcționează foarte bine dacă nu trebuie să o utilizăm, nu? Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să avem mecanisme comune. Bun, la amendamente lucrurile pot fi nuanțate. De asemenea, bridge financing, da, sunt de acord cu, cu criticile, sunt uh, uneori întemeiate, dar există chiar și în textul meu aceste critici. Dar trebuie să salutăm faptul că au loc aceste discuții, că se poate ajunge la un acord. Avem două opțiuni în faimoasa declarație de uh, la uh, ECOFIN. Și da, una ar fi mai eficientă ca alta în legătură cu acel bridge financing, e vorba de a ajunge până la cele 75 de miliarde, uh, apoi există o rezervă de nevoie, dar asta este în situația în care trebuie să se depășească acel prag. Dar după cum am mai spus, mă bucură să văd că comunicarea Comisiei cumva este pe aceeași linie cu ceea ce am gândit eu. Acum, în ce privește Consiliul, lucrurile pot stau diferit, din nefericire. Și asta e și teama mea, că nu vom încheia acest dosar și la nivel național lucrurile nu vor funcționa eficient. Asta ar putea deveni o problemă. Poate mai puțin problematică, e prin aplicare acordului interinstituțional, ARD. Se pare că vom uh, respecta termenele stabilite, e o veste bună. Vom avea un uh, fond unic pentru rezoluție, vom avea un acord interguvernamental. Regular, sunt de acord cu ce a spus, mai ales chestiunea fragmentării financiare în general și mai ales la nivel național, da, e o problemă importantă, poate ne-am putea ocupa mai mult de ea. În pachetul OND există elemente pozitive uh, pentru a depăși aceste elemente de fragmentare financiară în legătură cu cerințele de capital și, în general, oricum, tot ceea ce a spus în legătură cu fragmentarea financiară este foarte corect și important. Trebuie, într-adevăr, atins un echilibru între regulile și caracterul discreționar. Un supraveghetor nu poate funcționa pe pilot automat și are nevoie de capacitatea de înțelegere, de a purta un dialog. Este și acesta un element al supravegherii. Apoi, în final, remarcile cu caracter general da, s-a spus aici că am avut nevoie de 10 ani în Germania pentru a avea un mecanism eficient de supraveghere și faptul că am avut un rezultat într-un an nu poate decât să ne arate că evaluarea noastră trebuie văzută pozitiv. Sigur că nimic nu e perfect și cred că raportul meu spune acest lucru și găsește un echilibru, sper, în aprecierea rezultatelor foarte bune și în identificarea unui număr de elemente unde mai e nevoie de îmbunătățiri sau unde există puncte negative încă, dar vom examina îndeaproape împreună amendamentele și sper ca să putem și coopera foarte bine pentru a ajunge la un acord mai larg, cât mai, pe cât posibil. Bun, lac e un alt punct sensibil, Pervoș Bereș și Silvii Gular s-au referit la el cu ocazia amendamentelor vom putea discuta despre asta. E bine să fixăm anumite elemente în acest raport, lucrurile sunt complicate. E un caz specific european aici. Oricum, în, în, în ce privește transpunerea, sper că vom avea uh, dreptul la cuvânt în calitate de legiuitor, cred că mă, sau de colegiuitor. Mă opresc aici, mulțumesc pentru observații, sper că vom coopera foarte bine pe viitor. Termenul pentru depunerea amendamentelor, 10 decembrie, la orele 17, Amendamentele vor fi examinate pe 11 ianuarie, vot în Econ 25 ianuarie și apoi vom vedea, aici scrie plenarea din martie 2016, votul, da, vom vedea dacă reușim. Thank you very much. And now... Și vă mulțumesc. Iar acum trecem la următorul punct. Și anume, raportul anual al Băncii Centrale Europene pe 2014. Raportul este Marias Notis. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să discutăm amendamentele care au fost depuse de către colegi. Mai întâi vreau să mulțumesc raportorilor din umbră și să mulțumesc și secretariatului și tuturor celor care au uh, participat la această tentativă de redactarea unor amendamente de compromis, pentru că, într-adevăr, au existat 283 uh, de amendamente care au fost depuse și am reușit să avem deja trei reuniuni cu raportorii din umbră secretariatul uh, cu biroul uh, juridic am reușit, cred eu, cam 80% să ajungem la acorduri privitoare la amendamentele de compromis. Avem 17 amendamente de compromis. Din aceste, din aceste 17, consider că sunt vreo 3 sau 4 încă problematice Aici aș vrea să aud ce au de spus și raportorii din umbră. Sunt șapte intervenții individuale și vom vedea la vot uh, ce se va întâmpla. Sunt niște alineate care trebuie discutate separat și apoi cu considerentele aici uh, nu sunt probleme și am avut astfel posibilitatea ca astăzi să avem o discuție și să ajungem pe cât posibil la un text care uh, să respecte tonul raportului inițial, dar ținând cont și de pozițiile colegilor. Vă reamintesc că, în conformitate cu propunerea pe care am prezentat-o eu în calitate de raportor, aș vrea să insist asupra calendarului și anume aș dori ca raportul să fie votat la finalul lui decembrie 2015 de ce am și prezentat atât de curând acest raport, atât de rapid acest raport, mă scuzați, ca să ținem cont de propunerea de calendar a secretariatului. Domnul Draghi ne-a spus că domnia sa este disponibil ca votul la plenar să poată avea loc în februarie 2016. Așadar, au acceptat și raportorii din umbră ca mâine încă să nu se supună la vot amendamentele și acest vot să aibă loc ulterior. Eh, domnule eh, președinte, am avea două posibilități. Fie 19 eh, ianuarie și mi-a spus că, într-adevăr, va exista o reuniune Eh, apoi eh, s-ar părea că ar fi de asemenea posibil în decembrie ca să încercăm să uh, organizăm votul săptămâna viitoare. Mă rog, oricum, uh, orice s-ar întâmpla, Am vorbit despre amendamente, dar aș reveni la aceste 3-4 puncte încă problematice. În ce privește politica de austeritate, aceasta n-a făcut decât să agraveze criza. a agravat uh, șomajul și nici nu a pus capăt crizei datoriei uh, cu care se confruntă un număr de țări, uh, mai ales Grecia, unde datoria nu mai este sustenabilă. Apoi, al doilea element abordat de acest raport, și anume, cred eu că trebuie să ne gândim la importanța regulamentului 62.14 uh, care permite uh, să vedem de ce anume a ajuns datoria la acest nivel și din ce motive s-a ajuns la acest rezultat care a permis luarea măsurilor atât de importante în anumite țări. Apoi, e important ca și Parlamentul European să poată controla deci, efectul deciziilor luate în februarie 2014 în ce privește uh, controlarea modului în care a funcționat Troica. După cum știți, bce este și un membru al Troicii. Deci se leagă și asta de funcționarea BCE Uh, dar și uh, de ce a spus Curtea de Justiție, cu transparența, relațiile între Parlamentul European și BCE, un dialog democratic și, de asemenea, responsabilitatea democratică asumată a BCE-ului față de Parlamentul European, după cum uh, ne-a și promis-o domnul Draghi chiar aici, în, în cita Parlamentului. Cred că dezbaterea cu colegii raportori din umbră a fost de una de bună calitate. Raportul se mai referă și la răscumpărarea activelor cu scăderea inflației cu 2%, posibilitatea de a injecta mai multe lichidități în economie, apoi uh, încurajarea IMM-urilor de a obține credite, apoi uh, să nu existe divergențe între situația marilor uh, firme și cea a IMM-urilor. Spune că asta ar fi elementele esențiale ale raportului. Uh, am uh, lăsat în afara dezbaterii celelalte elemente pentru că aș vrea mai întâi să aud ce au de spus colegii și în final v-aș oferi și punctul meu de vedere și concluziile mele în urma intervențiilor raportelor din umbră. Vă mulțumesc! Thank you. Uh, on the... Mulțumesc. Înțeleg că votul va avea loc pe 7 decembrie. Este singurul termen posibil singurul termen posibil să discutăm raportul și în prezența domnului Draghi. Și înțeleg că erați la curent că așa vor putea sta lucrurile. De aceea am încercat să punem capul la cap cele două chestiuni, dar poate pe această temă putem discuta la final. Domnul Van Decker, din partea PP. Mulțumesc, domnule președinte. Primul rând, aș dori să mulțumesc uh, raportorului, raportorului în umbră și secretariatului pentru abordarea constructivă, pentru găsirea unor compromisuri. Cred că important este uh, acest spirit constructiv uh, pentru a găsi compromisuri care să poată fi susținute de o majoritate largă. Doar așa PPE-ul poate să își exprime cu succes uh, părerea cu privire la funcționarea BCE. Multe dintre compromisuri se îndreaptă în direcția cea bună, în speță. Mă bucură uh, ceea ce se întâmplă în ceea ce privește modelarea economiei, în ceea ce privește funcționarea BCE în ansamblu, dar și politica uh, de quantitative easing. În orice caz, uh, se vorbește și de nevoie de reformă în multe state membre, iar în ceea ce privește rolul BCE în Troica, va trebui să mai uh, discutăm în reuniuni suplimentare. Dar cred că prin această abordare constructivă, cred că va fi posibil să găsim majoritățile necesare. Sunt de acord cu raportorul că ar trebui să votăm mai încolo, dar, pe de altă parte, uh, munca noastră ar trebui finalizată cât se poate de curând. Mulțumesc, Costas Maridas. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să-i mulțumesc ca raportorului Notis Marias pentru raportul său de calitate elaborat până acum și pentru eforturile depuse pentru a găsi compromisuri și același lucru este valabil și în ceea ce îi privește pe ceilalți colegi și secretariatul. Am făcut multe, însă mai sunt câteva lucruri de realizat. Din punct de vedere al socialiștilor democrațiilor, trebuie punctate câteva elemente. Cu propunerea unei scheme de garantare a depozitelor comune de săptămâna trecută, cred că trebuie menționată și ea în raport. Socialiștii au insistat asupra acestei necesități și trebuie subliniată și uh, finalizarea Uniunii Bancare care s-ar înfăptui cu această propunere. În al doilea rând, în ceea ce privește compromisul între uh, finanțările oferite companiilor mari și IMM-urile și diferența până la urmă mare dintre acestea, cred că se impune o diferențiere între instituții de finanțare non-profit și instituții de finanțare pe profit am, mi-am elaborat punctul de vedere în cursul discuțiilor și vreau să mai amintesc că mâine mai organizez un eveniment pe această temă specifică, unde vă, sunteți cu toți invitați, e la ora 4, unde vom discuta exact această temă a mediului de reglementare pentru instituții non-profit și instituții lucrative. Disponibilitatea uh, creditării este importantă uh, pentru economie, dar și creditele neperformante sunt o problemă majoră în continuare, uh, care afectează 10 din statele membre ale Uniunii și 6 din zona euro. Cred că ar trebui stabilite niște reguli clare în uh, statele care se confruntă cu astfel de probleme, așa cum s-a făcut și în Spania și Irlanda, pentru a aborda chestiunea în mod eficient. Credem că un astfel de amendament ar trebui susținut și că e esențial să fie inclus în raport. În final, și nu cred că trebuie spuse multe în această privință, este un punct uh, clar în perspectiva SND, și anume că politicile de austeritate nu vor duce la o restructurare a datorilor suverane. În ceea ce privește termenul de votare, cred că putem discuta și câte de acord mai târziu. În rest, cred că suntem pe aceeași linie cu raportul. Mulțumesc, Silvi Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorului pentru acest raport foarte bun cred că trebuie să nu uităm câteva puncte. O să reușim să rezolvăm lucrurile chiar dacă s-a amânat votul, însă cred că sunt trei câteva puncte pe care trebuie să nu le uităm. E vorba de un raport pe activitatea unei alte instituții și anume a BCE-ului, o instituție care se ocupă de politica monetară și are competență exclusivă aici. Trebuie să nu uităm acest lucru să nu uităm că trebuie să putem uh, să exprimăm independent ceea ce gândim și în același timp să rămânem pe o linie de compromis între grupuri, pentru că e vorba de un raport de la o instituție pentru cealaltă instituție și nu numai a unui raportor cu tendință politică. Am reușit să facem în trecut mai multe compromisuri, deci cred că și acum o să reușim, însă va trebui totuși să ne reconcentrăm puțin asupra punctelor esențiale ale raportului și să evităm așadar să ne împrăștiem. Parlamentul European uh, cred că trebuie să facă un astfel de raport atunci când este capabil să uh, indice o linie care însă să indice majoritatea largă a părerea cea mai uh, răspândită a deputaților din diferite grupuri. Oricum, e un text de compromis pe care trebuie să-l publicăm. Dacă aceste principii sunt uh, stabilite, atunci grupul ALDE va vrea să contribuie. Însă, dar vreau să repet încă o dată, haide să nu uităm uh, totuși din vedere, să nu pierdem din vedere că totuși întreaga activitate BCE este în joc aici, cu cât suntem mai uniți și mai credibili, făcând o propunere rezonabilă, cu atât vom uh, spori poziția Parlamentului. Nu e vorba de un exercițiu care trebuie să uh, dea loc unei uh, replici unui partid față de altul sau unui poziții manoritare. McCarthy. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și raportorului și raportorului din umbră pentru munca depusă. Admit faptul că raportorul și-a dat toată silința să se asigure de un consens cât mai larg. Din păcate, atunci când ai de-a face cu Banca Centrală Europeană, un compromis politic poate fi greu de găsit pentru că unii dintre noi au păreri fundamental diferite cu privire la rolul BCE și poate că acum câțiva ani m-ați auzit spunând că avem probleme vis-a-vis -vis de structura democratică a BCE. În opinia mea, raport trebuie să se spună clar că anumite instituții de credit cu care se lucrează în statele membre sunt de fapt multinaționale mascate și acest uh, lucru nu vine cu un impact pozitiv asupra economiei în ansamblu. În ceea ce privește compromisul la considerentul F cu um, mecanismele de quantitative easing ca politică monetară care ar trebui folosite în manieră progresivă și dacă se face așa poate fi în folosul economiei reale, dar doar așa. În schimb avem mari preocupări vis-a-vis -vis de acest compromis, înțelegând totuși că raportorul și ceilalți și-au dat toată silința să găsească un acord cât mai larg, totuși mai sunt câteva domenii care, în opinia mea, trebuie abordate. Mulțumesc, Ernest Sistason. Mulțumesc. În primul rând, mulțumesc domnului Marias pentru raport. Eu vreau să încep spunând că și o să trag un semnal de alarmă, să nu facem un, un nou raport de rutină, că ar fi o eroare. Cu toate cele întâmplate în ultimii ani, în raport cu BCE-ul, toate chestiunile legate și de ce a spus Curtea de Justiție, situația Greciei, n-are sens să mai facem încă un raport ca multe altele. Sunt chestiuni esențiale în acest raport. Vreau să mulțumesc domnului Marias pentru că încă de la început a inclus uh, lucruri la care țineam noi. Acum suntem invitați să facem uh, eforturi maxime și pot, poate conta pe grupul nostru să nu rămână toate aceste chestiuni prea diluate, așa cum și-ar dori uh, BC-ul. Oricum, în multe din aceste uh, chestiuni e esențial să rămână acolo. Semnalăm că există o problemă de cadru juridic în ce face BCE-ul. Multe din dialogurile monetare din această sală se vede uneori că mm, BCE-ul ia după bunul plac anumite decizii și sunt uh, situații egale în care s-au luat decizii diferite cu marjă de discreționalitate prea mare. La fel, nu e deloc bine ce s-a întâmplat în Grecia, există alineatul 25, cred că este esențial, dacă nu spunem nimic în acest raport cu rolul, în legătură cu rolul BCE în Grecia, atunci nu știu ce mai facem aici, că ce a întâmplat acolo uh, ce a făcut acolo banca în Grecia, deci ea pune sub semnul întrebării elemente fundamentale din funcționarea băncii și Parlamentul trebuie să-și spună uh, opinia aici. Ar fi foarte greșit să nu mai apară acest alineat. Trebuie să de- denunțăm multe din uh, deciziile luate față de Grecia, care au fost coordonate prin reuniuni ale Eurogrupului. Atunci, ce se întâmplă cu independența BCE? În fine, sunt lucruri în legătură cu care, oricum, Parlamentul trebuie să se pronunțe. Și încă, încă câteva chestiuni esențiale, cred eu. În primul rând, noi deja am spus că era o idee foarte proastă ca uh, mecanismul de rezoluție să, mecanismul de supraveghere să se află sub comanda BC, pentru că uh, facem uh, o confuzie aici între supraveghetori și cei care execută poliția, politica monetară. Sunt situații imposibile. Trebuie să vedem ce s-a întâmplat în Grecia, în Cipru și încă ceva. În ce privește mijloacele neconvenționale de politică monetară, eu cred că raportul foarte bine spune și îl felicit că, sigur, e necesar să existe aceste măsuri, dar acestea comportă și riscuri. De exemplu, uh, impactul poate să se facă văzut în uh, inegalitate dacă e menținut uh, prea mult timp. Așadar, închei aici, sunt doar câteva elemente pe care am vrut să le evidențiez, dar mai ales mesajul, deci că nu trebuie să fie un raport ca toate celelalte, ce s-a întâmplat anul ăsta a fost ceva excepțional în legătură cu activitatea BCE, trebuie să subliniem anumite lucruri, apreciez uh, ce a făcut domnul Marius până acum și sunt convins că vom continua ca și pe viitor o bună colaborare. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum Marco Vali. Si, grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să-i mulțumesc domnului raportor Notis pentru că a fost foarte dificil de tratat o temă precum cea care vizează Banca Centrală Europeană, pentru că ea pune față în față mai multe ideologii economice. E dificil așadar să găsești compromisuri când uh, Uh, e vorba de lucruri care niciodată nu pot mulțumi pe toată lumea. Chestiunile care vizează guvernanța economică și tot pachetul de reforme structurale EFSI, Uniunea Piețelor de Capital. Aici uh, Ehm, nu avem o părere pozitivă pentru că în compromisuri au fost menționate o serie de credințe politice care nu corespund cu ale noastre. Dar, pe de altă parte, sunt și puncte interesante care pot fi susținute plecând de la faptul că recentele măsuri de politici extraordinare au fost insuficient menționate în raport pentru că nu s-a reușit rezolvarea uh, problemei creditării și a economiei reale. Poate că s-a reușit rezolvarea problemelor unor bănci, dar atât. De asemenea, trebuie criticat și sistemul euro, pentru că ajustările fiscale și politicile de austeritate au dus la stagnare și recesiune. Alte aliniate foarte bune se găsesc în ceea ce privește transparența și mai multă legitimitate democratică, în special în ceea ce privește rolul BCE în cadrul Troicii. Am văzut cum în cazul Greciei au existat situații care trebuiau punctate în acest raport. Repet așadar că sunt chestiuni mai ample de natură politică, unde este mai dificil de găsit un compromis și cu care nu putem fi de acord, dar sunt și alte puncte unde putem să ne semnalăm susținerea, dar care, și care trebuie incluse într-un astfel de raport, pentru că nu au fost incluse până acum în rapoarte de acest cel. Domnul Anemant. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să mulțumesc domnului raportor și aș dori să-i urez um, mult curaj pentru ceea ce va veni, pentru că mai există și o serie de teme pe marginea acestui uh, raport care nu au funcționat atât de bine. Dialogul monetar, de pildă, se mai adaugă și criza refugiaților acum uh, grupurile tradiționale sunt puțin supărate și se mai reclamă că unele grupuri nu ar lucra în mod constructiv. Sigur că în astfel de grupuri majoritare se consideră că dacă nu susții Uniunea Europeană, nu ești constructiv. În opinia mea, raportul nu merge suficient de departe. ALDE și socialiști încearcă să mai dilueze anumite compromisuri care atrag atenția asupra rolului negativ a BCE și a consecințelor negative, de pildă amendamentul 36 sau faptul că BCE-ul și-a depășit mandatul. Uh, nu se dorește așa ceva, e vorba de amendamentul meu 38. Există și filozoful Ayn Rand care spune că poți să ignori realitatea, dar niciodată consecințele. Și aici uh, unii colegi nu reușesc să țină seama de acest lucru. Trebuie să dispară BC și euro și dacă punctele critice ale grupului nostru nu se regăsesc în acest raport, atunci nu avem cum să-l susținem. Dar mai sunt reuniuni planificate, de aceea cred că vom putea ajunge până în final la un acord. Mulțumesc, domnule raportor. Mulțumesc. Aș dori să le mulțumesc raportorilor din umbră și să spun că să impun câteva lucruri de precizat aici. Suntem de acord că asupra structurii raportului și a capitolelor. Este important acest lucru. În rest, va trebui să ajungem oarecum la un consens pentru ca raportul să poată trece prin Parlamentul European cu o majoritate cât mai largă. Pentru că este vorba de un raport care este o analiză a funcționării BCE într-o perioadă extrem de dificilă, care a vizat uh, problema Greciei, dar și altele. De aceea, cred că Parlamentul European trebuie să adopte o poziție vis-a-vis -vis de aceste probleme, pentru că nu vrem să avem încă unul din acele rapoarte de rutină, fără a discuta de fapt ce s-a întâmplat în 2014. În acest sens, avem aliniatul 25, unde se menționează maniera în care funcționează BCE vis-a-vis -vis de Grecia. Am și părerea raportorilor din umbră în acest sens, dar în orice caz cred că trebuie menționate aceste lucruri. Sigur că ne dorim o majoritate și o susținere mai largă pentru acest raport, pentru a putea transmite acest mesaj către BCE, în special atunci când e vorba de guvernanța economică sau relația dintre BCE și Parlamentul European, răspunderea democratică de care este nevoie. Și aș mai adăuga că tot în această sală, acum câteva zile, Domnul Draghi a menționat această relație specială a BCE-ului cu Parlamentul European, faptul că dânsul vine în mod periodic aici în fața noastră pentru a ne informa și pentru a ține cont de părerile deputaților. Dar mai sunt și lucruri care trebuie văzute, rolul BC în Troica, posibile conflicte de interese, datorită faptului că BC este simultan autoritate monetară și de supraveghere. Aceste lucruri trebuie menționate în raport. În primul meu proiect de raport am prezentat în mod clar aceste fapte și obiectivul meu era acela de a ajunge la o poziție comună în dialog, ceea ce, sigur, nu este atât de ușor datorită ideologiilor diferite. În orice caz, voi încerca să redactez câteva amendamente de compromis. Cum spuneau colegii, va trebui să menționăm și creditele neperformante pentru că sunt uh, Um, probleme importante atât în Grecia cât și în Cipru și în alte țări. Trebuie să facem ceva în această privință pentru că nu se poate ca oamenii să-și piardă casele. Va trebui să includem aceste chestiuni și îi reasigur pe colegi că le stau la dispoziție. Acum, domnule președinte, în ceea ce privește calendarul, din câte știu, există o decizie a coordonatorilor de a nu vota pe 11 ianuarie, în pofida faptului că vom avea o întâlnire în acea zi. Dacă vrem să discutăm și să votăm raportul până în februarie, conform calendarului, atunci se impune să menționez câteva lucruri de care putem discuta și după întâlnire. Una din posibilități este să votăm pe 11 ianuarie, cea de-a doua posibilitate ar fi pe 7 decembrie. Cred că putem relua discuția după reuniunea noastră și să ținem cont și de ceea ce spun coordonatorii. Dacă vom vota pe 7 decembrie, asta înseamnă că va trebui să muncim uh, din greu în această săptămână cu raportorii din umbră pentru a putea redacta o listă de vot până joi după amiază. Vă rog să țineți cont uh, de această posibilitate de a vota totuși pe 11 ianuarie. Din păcate, există o decizie foarte clară a coordonatorilor care nu ne uh, permite să votăm în acea zi din ianuarie. Este o regulă generală pe care nu o putem modifica și așa cum am spus și la ultima reuniune a coordonatorilor, se poate uh, amâna cu o săptămână, dar nu mai mult, pentru că este un raport pentru 2014 și ar uh, urma să fie discutat în 2016, fiind singura dată la care putem avea o discuție simultană și cu domnul Draghi. Uh, singura dată posibilă în acest sens este 7 decembrie. Sunt uh, sigur că va fi posibil din punct de vedere tehnic, chiar și politic. Deci data votului va fi 7 decembrie. Mulțumesc tuturor. Am să las acum la prezidiu pe Marcus Ferber. Mulțumesc, dragi colegi. Mai avem două puncte pe ordinea de zi pe care trebuie să le finalizăm în 25 de minute. Nu cred că interpreții vor să stea mai mult. Ajungem acum la piața unică digitală și am să-i dau cuvântul lui Renato Soru. I will try to to go faster as I... Mulțumesc, uh, domnule președinte. O să încerc să mergem foarte repede pentru că suntem în întârziere și o să vorbesc în italiană. Ne ocupăm acum de piața unică digitală. Ci occupiamo adesso del digital single market e dare il parere della nostra commissione verso questo che și vreau să vă spun că, după părerea noastră, acesta este unul din structurile cele mai importante în structura actuală a comisiei noastre, în legislatura aceasta. Piața unică digitală se ocupă de faptul ca în sectorul digital să se poate ajunge la un, o piață unică europeană. Avem astăzi o piață unică pentru bunurile fizice, pentru ceea ce consumăm și vindem, dar, în mod paradoxal, um, suntem în urmă în ceea ce privește bunurile materiale, uh, bunurile care ar trebui uh, să fie tocmai uh, cele mai importante în era digitală, pentru că sunt bunuri digitale. Instituțiile noastre, de multe ori, uh, pot uh, rezolva teme în contextul unei lumi care se schimbă foarte mult. Noi avem un aviz pe această structură, dar nu este avizul principal, pentru că Comisia ITRE se ocupă și Comisia IMCO de fond Însă și noi, Comisia Econ, trebuie să dăm un aviz pentru că este foarte importantă părerea noastră cu privire la dezvoltarea economică, concurența, ocupare, creștere, Există mai multe orientări în activitatea pe care am uh, depus-o până acum în acest domeniu, dar am ajuns la un număr foarte important de compromisuri care sperăm noi să poată să fie aprobate cu o majoritate foarte largă. Chiar dacă unele puncte încă nu, sunt, uh, nu se bucură de acord. Posibilitatea, de exemplu, de a promova comercializarea prin intermediul tehnologiilor digitale pentru bunurile culturale, de exemplu. Au fost înaintate 124 de amendamente, foarte importante toate, și putem să le grupăm, de exemplu, pe tema creșterii, în primul rând. E evident pentru toată lumea că lumea economiei s-a schimbat foarte mult în ultimii ani, că industria digitală a crescut uh, într-o manieră accelerată și uh, chiar uh, extrem de rapidă și s-au creat noi industrii, s-au creat noi sisteme și anumite întreprinderi au ajuns, de exemplu, la alt număr, l-au dublat, de exemplu, numărul de angajați, profitul, cifra de afaceri și au ajuns pe locuri foarte importante în comerțul mondial. Deci tranziția economiei și societății europene către digital poate aduce beneficii de 415 miliarde de euro pe an, ceea ce nu este de neglijat. Beneficii care aduc și în ocupare anumite puncte pozitive, 3,8 milioane de locuri de muncă noi, locuri de muncă bune în plus și uh, foarte durabile care nu se referă numai la inovație și la startup-uri, ci la transformarea digitală în sectorul producției, de exemplu, producției tradiționale, așa numita tranziție către o industrie 4.0. În același timp, însă, am mai, rep am mai repetat anumite, în anumite compromisuri și amendamente nevoia de a face ca această tranziție digitală să fie acompaniată și de o susținere mm, punct de vedere al capitalului, care este necesar nu numai pentru inovare, ci și pentru transformare și ca să avem pe lângă și uh, o susținere uh, pentru creșterea competențelor necesare pentru dezvoltarea acestei piețe. Deci nu este vorba acum numai de un număr suplimentar de persoane care să poate să codeze, să codifice, de programatori și deci de specialiști, ci e vorba până la urmă și de o trecere culturală față de un alt model deci de o nouă alfabetizare, o nouă uh, cucerire din punct de vedere cultural pentru mulți cetățeni europeni. Și în final trebuie să amintăm, mintim și de toate posibilitățile de a crea și necesitatea de a crea o mare infrastructură europeană a benzii ultra-largi, a bandei ultra-largi, de fapt, pentru că cred că este o necesitate aceasta, este necesitatea de a promova o apropiere între cetățenii europeni, între țări și pentru a combate în toate felurile uh, această prăpastie digitală. Trei compromisuri au fost adăugate, importante, așadar, care au fost aducate, aduse de către mulți colegi care văd internetul ca un bun comun, esențial, important și deci care trebuie favorizat cum se poate de bine. Așadar, în legătură cu noile drepturi fundamentale, trebuie să ne gândim la o nouă cartă a drepturilor fundamentale pentru internet. O dezbatere foarte importantă a avut loc și pe temele concurenței. Știm și știe toată lumea, de fapt, că Comisia, în momentul de față, face pași definitiv chiar în rezolvarea unei uh, progătură cu cazul Google. Știm că de curând Comisia a lansat o inițiativă nouă de consultare pentru a înțelege rolul și pericolele care au reieșit din noile platforme internet. De fapt, această lume digitală trăiește două fenomene noi care până acum nu erau cunoscute de industria tradițională. E vorba, în primul rând, de faptul că pe lângă o creșterea unui serviciu se poate ajunge la costuri suplimentare zero, deci depășirea unor bariere în fața altor competitori. Deci trebuie să, promov, să încercăm să protejăm concurența loială și să favorizăm uh, așadar toate instrumentele de concurență care sunt importante pe piața unică, dar trebuie, cred, mai mult să îmbunătățim protecția concurenței în Europa, pentru că aici încă nu avem instrumentele necesare. Deci va trebui să fie revizuită această strategie. O temă importantă la, uh, în comisia noastră este cea a impozitării. Există 28 de sisteme fiscale diferite cu impozitare diferită pe valoare adăugată, ceea ce um, chiar uh, duce la sisteme foarte diferite și în același timp aceasta este o barieră în creșterea uh, economică și a întreprinderilor, așa cum a spus-o și, au spus-o și alții. Economia noastră este frânată din aceste diferențe și uh, trebuie să încercăm să depășim acest moment. Economia um, care se bazează pe folosirea datelor, data-driven economy, este una esențială pe viitor. Am terminat astfel și uh, Sper ca toată lumea să mă susțină. Mulțumesc foarte mult tuturor celor care au lucrat la acest dosar și care au dorit să găsească o poziție comună pe acest sector atât de important. Mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, domnule Soru, și acum aș dori să dau cuvântul raportorilor din umbră, doamna Galpels. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc raportorului pentru activitatea sa și pentru dorința de a ajunge la un compromis. Vreau să mulțumesc și vreau să discutăm despre uh, amendamente, dar nu în parte, pentru că am discutat deja despre ele. Vreau însă să vorbesc despre un compromis important, uh, F, cu privire la uh, sistemul armonizat de TVA. Sunt de acord cu raportorul că dezvoltarea integrării Uniunii Europene poate să fie caracterizată mai ales pe reducerea, prin reducerea barierelor uh, pe piața internă. După părerea mea, reformarea propusă de către raportor printr-un uh, sistem uh, armonizat online TVA este un pic cam prea departe, merge prea departe și cam departe de realitatea economică din Europa. Mm, mi-am imaginez, de exemplu, nu pot să îmi imaginez că un produs are diferite rate de TVA în funcție de unde este comercializat, ceea ce însă este o distorsiune a concurenței. Sunt foarte dezamăgită că nu am reușit să găsim însă un punct comun momentan, însă aș vrea să rog raportorul să înlocuiască armonizat cuvântul harmonized cu coordinated deci coordonat. Mă bucur că am ajuns însă la compromis după o discuție foarte lungă și că am ajuns la un compromis uh, foarte important în domeniul economiei digitale. Sunteți de, suntem de acord că barierele trebuie reduse sau eliminate, dar nu este nevoie să avem uh, o deschidere exagerată. De exemplu, ban, ban, sistemul bancar digital nu poate să fie deschis fără o securitizare uh, concomitentă și o garantare. În același timp, noi susținem compromisurile, în afară de compromisul F, după cum ziceam înainte, și trebuie să, dar în cazul în care nu se ajunge la un compromis aici, să facem un vot pe părți. Vreau să rog raportorul să, cear, să accepte această cerere din partea mea cu privire la înlocuirea lui Harmonized cu Coordinated, pentru ca să putem și noi să susținem și acest uh, amendament. Oricum, vă mulțumesc foarte mult pentru cooperare. Mulțumesc! După cum ziceam, avem încă două rapoarte până la și jumate. Din partea ECR nu este Kay Swinburne, de la Liberal nu este Neil Storwarth și de la GUE însă îl văd pe Matt Cazi. Mulțumesc. O să vorbesc cât se poate de repede. Uh, mulțumesc foarte mult raportorilor din umbră pentru și raportorului pentru ceea ce a lucrat. Cred că se vorbește pe bună dreptate de recunoașterea unor servicii digitale. Mm, aș vrea să se creeze mai multe oportunități pentru IMM-uri și întreprinderi. Multe puncte însă mă îngrijorează la compromisuri și o să vorbesc doar de două pe scurt. Compromisul D din raport care salută Uniunea pietelor de Capital care a fost uh, adăugat la piețele, piața unică de capital și compromisul E care de fapt este foarte problematic pentru noi care spune că acest cadru existent pentru TVA sau impozite nu poate să fie aplicat având în vedere specificitatea economiei digitale. Și am auzit că raportorul s-a referit la aceste probleme pe care le-a și exemplificat. Nu vreau să se elimine suveranitatea fiscală a statelor membre prin intermediul acestui uh, raport. Sectorul digital este un sector al economiei care a trecut uh, prin diferite obstacole pentru ca noi să putem să aprindem uh, un ecran și să putem să ne vedem uh, familiile la mii de kilometri distanță și care ne permite să ne cumpărăm, de exemplu, bilete la concert în câteva minute peste tot în lume. Eu nu cred că oamenii care sunt implicați în acest sector nu vor putea să depășească dificultățile de a se uh, confrunta cu, cu rate diferite de TVA în diferite state membre. E ridicol. Eu cred că direcția aceasta în care a luat-o raportul nu mă va permite să susțin acest raport. Mulțumesc din partea verzilor acum, Michael Ramon. Mulțumesc. Suntem de acord cu raportul acesta, noi putem vota pentru, raportorul, raportorul a făcut o o lucrare foarte bună aici, pot susține și compromisurile, iar, după părerea mea, se, înțele, se încearcă de multe ori să se sublinieze faptul că internetul și piața unică digitală eh, sunt eh, o infrastructură de societate pentru viitor și că dezvoltarea economică totală trebuie să fie considerată. E vorba de uh, piața unică aici, care trebuie să fie în avantajul tuturor uh, oamenilor și nu trebuie să poți să faci o piață unică a la carte în care numai unii să-și aleagă ce le place. Acest raport este deci uh, foarte bun. Noi avem trei uh, remarci pe care le-am trimis însă pe e-mail, pe care nu le mai repet acum ca să mai economisim timp. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru înțelegerea de care ați dat dovadă, spune președintele. Marco Marcovali nu este Barbara Capel de la ANF nu este și Pervon Berez dorește să mai ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să pun o întrebare raportorului, dar mai ales, de fapt, PPE-ului cu privire la compromisul F. Înțeleg că PPE-ul nu va susține acest compromis, însă acest compromis F este de fapt mai puțin decât trebuia să obținem și vreau să vă atrag atenția, domnule președinte, asupra unui subiect uh, important legat de acest compromis. Trebuie să știm dacă vrem să tratăm în manieră egală un bun cultural, așa cum este el uh, în variantă hârtie față de aceeași document în variantă electronică. Deci, practic, uh, nu putem spune că vrem să favorizăm o economie digitală și în același timp să penalizăm același același bun în momentul în care este în acest format. Compromisul F spune că statele membre pot aplica o TVA redus pe bunurile culturale, însă problema este că Curtea de Justiție a considerat că o carte, în momentul în care este e-book, nu mai este un bun cultural. Deci avem uh, un angajament din partea Comisiei care ne promite să permită uh, o reducere a TVA-ului pe e-book-uri, pe cărți electronice și uh, față de ceea ce acest angajament pe care l-am primit de la comisie, care ne-a promis așadar să facă o propunere cât se poate de repede pentru reducerea ratei de TVA la e-book, avem aici o formulare foarte moderată, de fapt, și care nu corespunde, de fapt, realității situației care uh, provine din hotărârile curții. Mi se pare foarte păcat și uh, cu susținerea PPE-ului, vom putea să corectăm acest compromis și vom putea să formulăm lucrurile mult mai puternic și, deci, să facem față acestei situații mult mai bine. Mulțumesc foarte mult! Cred că nu mai avem timp să negociem decât pe scurt această problemă, oricum avem votul mâine. Dorește raportorul să mai ia cuvântul un minut și jumătate maxim. Nu, mulțumesc, doamnă președinte, doar 30 de secunde vreau eu. Vreau să vă explic că vorbim despre piața unică digitală 16 minute. Dacă aceasta este atenția pe care comisia noastră dorește să o adreseze acestui subiect, atunci mult noroc. Bitte vielmals um Verzeihung, ich habe den oh, Zeitplan nu am uh, vrut să tai eu discuția, e vorba de discuția dinainte care a fost foarte lungă pe BC, vorbitorul fără microfon din sală, nu putem auzi ce spune. Îmi pare rău, spune președintele. Eu am preluat uh, doar președinția. Trebuie să respectați că avem mai mult timp uh, pe agenda, chiar dacă uh, Chiar dacă nu vă intereseze, de, interesează deloc, dacă îmi permiteți, vă rog frumos să spun și eu o propoziție. Vă rog frumos. Eu aveam deja 20 de minute întârziere din cauza că discuția pe BCE a fost mai lungă. Nu este responsabilitatea mea pe aceasta pentru că am preluat de la președintele dinainte, dar trebuie să respect serviciile de interpretare care sunt disponibile doar până la 18.30. Și de aceea aceasta este provocarea pe care am încercat să o să încerc ca să o rezolv. Vă rog frumos să nu mă acuzați pe mine pentru întârziere. Votul va avea loc mâine. Și ajungem la punctul 8, raportul anual pe BEI și domnul papa Dimulis este raportor, nu este aici, dar Consiliul va uh, prezenta Va prezenta altcineva raportul două minute. Da, domnul McCarthy, da, domnul Papadimulos uh, vă cere să scuzați, dar din cauza unor probleme legate de întârzierea trenurilor n-a putut să ajungă. Uh, mulțumește raportelor din umbră pentru buna cooperare. În legătură cu raportul anual privitor la activitatea băncii europene de investiții, Sigur, s-au respectat uh, toate punctele de vedere. Raportorul consideră că va putea pregăti un document uh, care să împace toate punctele de vedere. Acest raport este rezultatul a unor reuniuni foarte constructive între raportorii din umbră. Uh, s-au făcut compromisuri constructive a crescut activitatea de creditare cu 6,9% a BI într-un uh, mediu uneori caracterizat de recesiune. Totuși face apel la statele membre pentru a se gândi din nou la uh, mărirea capitalului, uh, pentru că acesta a scăzut față de perioada dinaintea crizei Uh, nivelul investițiilor trebuie să crească pentru că există mari dezechilibre în Uniunea Europeană uh, și trebuie să se creeze mai multe locuri de muncă, ceea ce rămâne o provocare majoră. Uh, IMM-urile au nevoie de acces la finanțare. BEI trebuie să-și reexamineze programarea strategică în linie cu mandatul acordat. BEI trebuie să financeze proiecte care au cel mai mare impact social și economic noi credem că Bay trebuie să se concentreze asupra țărilor care au cea mai mare nevoie de investiții. The report emphasizes the need for the EFSI. Trebuie să funcționeze într-un mod transparent, în conformitate cu mandatul acordat. Noi considerăm că BEI trebuie să se concentreze asupra rezistenței la criza pieței muncii Uh, mediul actual financiar este de risc crescut. În legătură cu impozitarea, noi solicităm ca BEI să-și uh, aducă la zi politicile în legătură cu fiscalitatea și BEI nu trebuie să uh, coopereze cu partenerii financiari cu un trecut dubios. Acolo unde există risc de corupție, crimă organizată, solicită BEI să evalueze și parteneriatele politice în ce privește cu locuri de muncă, productivitatea și valoarea adăugată pentru societățile europene. Uh, nu mai am timp la dispoziție și mă opresc aici. Vreau să, doar să mai spun că raportorul uh, mulțumește tuturor raportorului din urmă pentru cooperare. Președintele, mulțumesc. Acum raportorul din umbră, PP, Thomas Mann, un minut și jumătate. Uh, mulțumesc. N-am să pot intra în detalii în uh, scurtul timp pe care avem la dispoziție. E o listă aici care nu are nicio legătură cu realitatea. Compromisurile A până la O s-a spus că ar fi fost uh, agreate între verzi și uh, GUE. Uh, greșit, compromisul ar trebui să fie susținut de toată lumea. Sper că de seară vom avea posibilitatea să uh, le mai discutăm în această seară. PPE-ul a fost de acord cu câteva compromisuri și asta doar uh, datorită faptului că raportul care era la început foarte negativ a fost oarecum rectificat și s-a specificat că există și uh, din nou creștere economică și redresare economică, însă a fost nevoie să modificăm uh, multe lucruri pentru că erau multe lucruri care nu aveau legătură cu BEI, ci cu BCR, raportul anterior. Sau s-a încercat uh, includerea cerinței de a acorda credite pentru anumite țări, ceea ce nu are nicio legătură cu mandatul BEI. De aceea, în mai multe locuri, am solicitat voturi pe părți, mă bucur și alte grupuri, au văzut lucrurile la fel. Mâine, la vot, vom uh, avea o serie întreagă de voturi pe părți și dacă acestea vor trece, vom putea fi de acord cu Uh, raportul. Maria Joa Rodriguez pentru SND. Uh, Mulțumesc. Pe scurt, uh, aș spune că grupul nostru susține compromisurile mm, propuse și reamintesc faptul că am depus și amendamente orale în legătură cu paradisurile fiscale. Noi sugerăm că uh, trebuie luate în considerare și paradisurile fiscale identificate nu doar de OCDE, ci și de Comisia Europeană. Mulțumesc. Și acum uh, domnul Stanislav Busov pentru grupul ECR. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, spróbuję być najlepszy. Mulțumesc, domnule președinte. Da, voi încerca să fiu concis ca să, ca să nu mă trageți de urechi. Aș dori să mulțumesc uh, tuturor colegilor uh, pentru activitatea lor. Uh, ECR, aș spune că la momentul actual susține raportul și compromisurile A, B și C, care reflectă situația economică a Uniunii Europene. În legătură cu compromisul D, am subliniat rolul pe care trebuie să-l joace investițiile private, însă e bine că Uh, există această abordare. În legătură cu compromisurile F și G nu le putem susține așa cum se văd la ora actuală pentru că e nevoie de mai multă convergență. După cum a spus deja uh, colegul meu, suntem de acord și cu voturile pe părți care ne-ar permite să ne facem cunoscută poziția. Mulțumesc. și acum pentru liberal, domnul Eichhout care locuiește pe Philip de Bacher. Nu, pe doamna Scott Cato, de fapt spune domnul Eichhout, nu, Filip nu e aici, deci la verzi dau cuvântul domnului Bas. Îmi pare rău, v-am făcut liberal. Domnul Eichhout, da, poate pot spune două cuvinte și numele ALDE, însă foarte pe scurt. Doamna Scott Cato, uh, vă rog să o scuzați, n-a putut să fie aici, susține compromisurile, credem că conțin lucruri bune în legătură cu paradisurile fiscale, cu tranziția spre ecologizare, investițiile care trebuie să țină cont de ecologizare. Mai avem un amendament oral mâine. Considerăm că lucrurile nu sunt destul de clare în legătură cu unele lucruri, de exemplu că BN a trebuit să acorde împrumuturi unor companii ca Volkswagen. După ce, ved, după ce se vede clar că acești bani nu sunt bine folosiți. Am vrea să apară asta mai explicit în raport, vom face un amendament oral ne îngrijorează și voturile pe părți care se solicită, mai ales uh, în legătură cu paradisurile fiscale și investițiile verzi, care noi considerăm că sunt extrem de importante și e foarte bine să apare în raport. Știm, astăzi uh, a început conferința uh, COP21 de la Paris în legătură cu clima, e important să ne gândim la ecologie. Oricum, așa cum arată acum, susținem amendamentele de compromis și mulțumim raportorului. Thank you very much, and that brings me to... Mulțumesc, domnule președintele, acum EFDD, Marco Valli. Mulțumesc foarte rapid, am colaborat foarte bine cu raportorul GUE. Am obținut compromisul de calitate, mai ales în ce privește creșterea nivelului de investiții în cercetare și inovare, care aduc mai multe beneficii în timp, ajutor pentru IMM-uri, pentru că nu pot ajunge la creditare din partea sectorului bancar tradițional. Suntem de acord și cu alineatul care se referă la prioritățile care trebuie acordate țelor care trec prin dificultăți economice. E nevoie de mai multe investiții acolo și apoi uh, când se vorbește de uh, finanțări uh, sustenibile și paradisuri fiscale, e și pentru noi indispensabil ca Banca Europeană de Investiții respecte principiul de bun simț, cum ar fi să nu ajuți uh, uh, companii care uh, au uh, un trecut negativ, apoi să financeze investiții durabile, sustenibile. Deci, oricum, atenție maximă atunci când se finanțează un proiect de infrastructură să fie și ecologist, să nu uh, utilizeze mașinării de la 1900 care încă poluează. Mulțumesc. Doamna Capăl nu e aici. Nimeni nu mai cerut cuvântul. Vă mai informez doar că există o nouă listă de vot conform recomandărilor unor, unor colegi. A fost, va fost distribuită în această după-amiază pe la ora, orele 16, deci o găsiți în sistemul electronic. Dacă raportorul dorește să mai ia cuvântul. Mulțumesc doar uh, raportorilor din umbră și interpreților pentru răbdare. Mulțumesc, spune președintele, ne revedem mâine la ora 9 și de la orele 10 avem multă muncă, voturi, inclusiv pentru raportul acesta. Și cu asta încheiem și mulțumim uh, interpreților.